Dear friends, ladies and gentlemen, let's start. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, haideți să începem. We have uh, the agenda here. I think on the agenda would like to Avem o modificare în, ordine, în legătură cu ordinea de zi. Punctul referitor la vizita ministrului Leton va fi tratat în camera, deci Vom avea o pauză scurtă uh, la 5.30. would be possible. I know that since one hour that I have to go. Va trebui ca mâine să merg uh, la o reuniune cu un reprezentant de la liberal și cu unul de la socialiști și în versiunea scurtă a raportului meu din această după-amiază aș dori să discutăm, deci, raportul privind Balcanii, cam din scurt, dar uh, poate ar fi bine să-l facem pe acesta mâine dimineață în loc de al meu. Colegul nu este aici, dar poate n-ar fi rău să facem un schimb între cele două puncte, pentru că mâine dimineață trebuie să discutăm despre această țară. Approval of the minutes, is something? Aprobarea procesului verbal, aveți ceva? Nu este cazul. Atunci, comunicările președintelui, zero. Trebuie să vedem dacă acest document pe tema Rusiei din Consiliu a fost primit de toată lumea ar fi bine să-l primim și noi, să fie distribuit membrilor, pentru că ar fi util pentru discuția cu președinția letonă de la 5.30. Pentru că dacă este, el a fost deja transmis în presă, cred că îl pot vedea și membrii comisiei noastre. Pentru că este clar uh, și unul din punctele esențiale de pe ordinea de zi de la Consiliul de Ministri de astăzi. Trecem acum la raportul, rapoartele privind progresele. Domnul Tanak nu e aici, ba da, a sosit, atunci începem cu Charles Tanak. A, mâine? Charles, poți mâine? Ești un prieten bun. Atunci îi dau cuvântul domnului McAllister, Serbia. Good afternoon. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sunt deosebit de onorat să vă prezint primul draft al rezoluției privind progresele realizate de Serbia pe 2014. Nu e doar prima versiune a acestei rezoluții, ci este și prima, primul meu text ca nou raportor permanent pentru Serbia dat fiindcă e mai bine să vezi un lucru decât să-l citești de vreo 10 ori, am fost în Serbia o săptămână întreagă în luna noiembrie. M-am întâlnit cu premierul, cu ministrul de externe, cu patriarhul Irinei, cu membrii partidelor de opoziție, ONG-uri, reprezentanți ai sectorului economic și ai societății civile. Am auzit și am observat foarte multe lucruri la Belgrad și la Novi Sad care au fost esențiale pentru raportul meu. În textul meu sunt 26 de alineate, 6 pagini, am încercat să fie cât mai succint și mai precis posibil. 2014 a fost un an important pentru Serbia. În 21 ianuarie au început negocierile de aderare la prima conferință interguvernamentală UE-Serbia. Procesul de screening tehnic este în desfășurare și până acum au fost încheiate 26 de capitole. Serbia este foarte angajată în procesul de screening și în introducerea achiului comunitar, ceea ce este foarte binevenit. Premierul și guvernul său arată um, angajament față de procesul de integrare europeană și sunt pregătiți pentru reforme sociale și economice puternice. În anii recenți au uh, adoptat legislație uh, privind avertizorii de conștiință, privind falimentul și multe alte teme foarte relevante, ceea ce este excelent. Dar este necesară o implementare uh, în continuare a unor acte legislative legate de acquis pentru ca procesul de integrare să fie reușit. Aș dori să mă refer la patru puncte. În primul rând, statul de drept. Guvernul sârb are un mare avânt de combatere a corupției, dar este nevoie de eforturi semnificative pentru a uh, pune în aplicare un cadru juridic de combatere a corupției. Un alt lucru pe care aș dori să-l subliniez este a se garanta drepturile opoziției. La ora actuală, prea multe legi sunt adoptate prin uh, ordonanțe de urgență, ceea ce nu permite o consultare suficientă a părților interesate. Mai mult, observatorii din Belgrad cu care am discutat se tem că se deteriorează condițiile în ceea ce privește exercitarea de plină a libertății de exprimare în Serbia. Aș dori să subliniez că libertatea presei reprezintă un element cheie al democrației. În al doilea rând, economia. Trebuie să încurajăm guvernul sârb și toate autoritățile sârbe să adopte reforme economice și structurale în continuare, să stimuleze climatul de investiții, să combată nivelul ridicat de șomaj și să contribuie la consolidarea fiscală. Mediul de afaceri trebuie să fie ameliorat prin consolidarea sistemului juridic, printre altele și trebuie să ținem cont și de faptul că inundațiile din mai 2014 din Serbia au avut un impact negativ asupra economiei și asupra cetățenilor. Apoi, politica externă. Știm cu toții că regulile sunt clare. Statele candidate trebuie să se alinieze la achiul comunitar, ceea ce se uh, uh, înscrie în obiective. Știm că istoric relațiile Serbiei cu Rusia sunt uh, strânse și regret faptul că atunci când Consiliul European a uh, invitat Serbia să se alinieze la măsurile restrictive împotriva Rusiei, aceasta a refuzat să o facă. Există un plan de parteneriat între Serbia și NATO, a fost semnat acum patru zile. De asemenea, salut și faptul că Serbia uh, este președinta în exercițiu a OSCE în 2015. Serbia ar putea să-și folosească poziția privilegiată față de Rusia pentru a găsi soluții la criza actuală din Ucraina. Și în al patrulea și în ultimul rând, normalizarea relațiilor dintre Belgrad și Priștina. Angajamentul Serbiei în procesul de normalizare a relațiilor cu Kosovo este binevenit. Au avut uh, loc alegeri timpurii, ceea ce a însemnat o încetinire a ritmului negocierilor în 2014 salut faptul că după șase luni de blocaj politic, Parlamentul Kosovar l-a numit pe domnul Mustafa ca nou premier. Rezultatul este că dialogul la nivel înalt între Serbia și Kosovo va continua aici la Bruxelles în 9 februarie. Este extrem de important ca Kosovo și Serbia să meargă înainte acum cu implementarea acordurilor obținute până acum. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, per total, trenul de la Belgrad este uh, în direcția cea bună, se îndreaptă spre Bruxelles. Vreau să încurajez guvernul sârb să rămână pe calea europeană. 2015 trebuie să fie anul uh, când sunt uh, deschise primele capitole de negociere. Eu sper că acest lucru să se întâmple în prima jumătate a anului. În cele din urmă vreau să mulțumesc Secretariatului AFET și PPE pentru susținerea oferită. Dragi colegi, sper că vom avea o cooperare fructuoasă și sigur mă bazez pe raportorii din umbră în principal ca să obținem un rezultat bun. Aștept cu nerăbdare comentariile și întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus domnul McAllister. Fără microfon, comentariile președintelui. It is, it is absolutely clear. Este clar. Cel mai important lucru este că Serbia progresează pe calea uh, integrării. Acest lucru trebuie recunoscut și a și fost recunoscut în raport și cred că este esențial. Este vital ca Serbia să continue procesul de reformă. Am văzut uh, că se fac reforme dificile, dar necesare în domeniul economic și social. Sper să urmeze și domeniul judiciar, capitolele 23-24 vor fi vitale în procesul de aderare. Vreau să salut și ceea ce a spus domnul raportor în legătură cu uh, alinierea Serbi Serbiei la uh, politica uh, externă și de securitate comună și Serbia va avea o șansă unică să dovedească cât de utilă va fi în calitate de președintă a OSCE. Este foarte important să continuăm angajamentul și dialogul cu Kosovo și să continue și Serbia. Implementarea trebuie să fie cuvântul de ordine în legătură cu toate acordurile semnate. Iar capitolul care se referă la relațiile cu Kosovo ar trebui să fie deschis timpuriu în procesul de negociere. Va fi important ca Serbia să aibă relații bune cu alte state din regiune. Vizita premierului în Serbia, o vizită foarte importantă iar reforma judiciarului este într-adevăr un semn important al progresului integrării. Salut și remarcele critice ale raportorului în legătură cu libertatea presei. E foarte important ca libertatea presei să fie ameliorată și transparența um, cu privire la proprietatea asupra trusturilor media să fie uh, stimulată. Vreau să salut și angajamentul general al țărilor din Balcanii Occidentali față de politicile europene pe termen lung. Și asta vreau să spun în legătură cu investițiile plănuite în uh, regiune, mai ales în sectorul energetic. Am urmărit uh, summitul uh, China-CE, care a avut loc la Belgrad anul trecut. S-a decis să se investească în sectorul energetic, în centrale pe cărbuni, dat fiind că este vorba de investiții pe termen lung, va fi important să ne gândim la unele din aceste proiecte în perspectiva politicilor Uniunii Europene. Incidentul Falun Gong care a avut loc la acea reuniune trebuie menționat și cred că trebuie să cerem o explicație. Vreau să apreciez angajamentul personal al lui David față de acest raport și să-l felicit pentru munca realizată până acum. Thank you, uh, Mr. Chairman. I will speak in Slovene language. Mulțumesc, spune doamna Fayon. Am să vorbesc în slovenă, sper că ne vor înțelege astfel și prieteni sârbi. Trebuie să želila zahvaliti. Vreau să uh, mulțumesc în primul rând domnului raportor David McAllister pentru acest text um, minunat, scurt și la obiect. Poate uh, că pe alocuri mai poate fi ameliorat și sunt convins că vom reuși acest lucru împreună cu raportorul. Anul trecut a fost unul foarte dinamic pentru Serbia, au avut loc foarte, mulți, foarte multe evoluții uh, importante, alegeri parlamentare, vizite de nivel înalt la Belgrad, activitate diplomatică consolidată din partea Serbiei și un rol important jucat în regiune de această țară. Anul trecut a fost și dificil din cauza inundațiilor care au afectat populația civilă, de asemenea au dăunat infrastructurii și economiei. Raportorul ne avertizează cu privire la uh, situația presei care se înrăutățește permanent și eu îi împărtășesc îngrijorările, iar în uh, negocierile de aderare nu au mai fost deschise capitole noi, ceea ce mă întristează. La începutul anului, Serbia a preluat președinția OSCE, ceea ce uh, este o evoluție pozitivă și sper că Serbia va reuși astfel să-și folosească rețeaua diplomatică pentru a soluționa conflictele în regiunea OSCE inclusiv în Ucraina. Sunt foarte preocupată de situația presei înainte de toate, urmăresc această situație îndeaproape și uh, constat o înrăutățire uh, puternică, inclusiv uh, prin comparație cu situația din vremea lui Milosevic. Condițiile de lucru ale jurnaliștilor se răutățesc constant, la fel și structura proprietarilor, structura proprietății uh, trusturilor de presă este problematică. Vucic a, a um, acuzat anumite organe de presă că răspândesc minciuni, ceea ce nu este tolerabil și deci doresc să subliniem că libertatea presei și diversitatea de opinie reprezintă un semn de sănătate pentru orice societate, iar Serbia trebuie să facă mult mai mult în acest domeniu pentru că situația nu este satisfăcătoare. Și încă o observație în ceea ce privește comunitatea LGBTI. Mă bucură faptul că uh, parada Rainbow a avut loc la Belgrad în septembrie anul trecut, este important ca drepturile fundamentale să fie consolidate la articolul 14 din Constituția Serbiei se regăsesc aceste prevederi, dar uh, comunitatea LGBTI trebuie să fie uh, și mai mult susținută. Și ajung acum la ultimul punct, relațiile Serbia-Kosovo. În 9 februarie trebuie să aibă loc o reuniune de nivel prezidențial și aceasta a fost intermediată printre alții de organele de la Bruxelles. Sper să se ajungă astfel la o normalizare a relațiilor, iar în încheiere vreau să vă spun că este momentul ca Serbia să deschidă un nou capitol în negocierile de aderare. Așadar, anul nou nu trebuie să fie doar la fel de dinamic ca anul anterior, ci să și fie un an plin de noutăți, inclusiv la negocierile de aderare. Vă mulțumesc! Uh, thank you, Mr. President. On behalf of the ECR, I too... Mulțumesc, domnule președinte. Din partea ECR vreau și eu să-l felicit pe raportorul nostru pentru analiza pe care a făcut-o în legătură cu Serbia și pentru prezentarea excelentă. Abordarea sa este de leudat și foarte potrivită. Salut progresele făcute de Serbia în mai multe domenii, cum ar fi lupta împotriva corupției, reforme administrative, îmbunătățirea relației cu Kosovo și sunt convins că altul reprezentant va avea un dialog foarte bun cu reprezentantul Pristinei și al Belgradului. Am totuși îngrijorări în legătură cu noul articol 234, pentru că am primit în continuare plângeri pentru că Um, bunurile ambasadorilor sunt în continuare înghețate în urma acestei noi legi. Și salut și comentariile domnului Cucan pentru a monitoriza în continuare felul în care funcționează justiția, faptul că e nevoie de mai bună formare și un simț al independenței mai puternic. Salut, pe de altă parte, relațiile bune între Serbia și Kosovo, dar sunt și raportor uh, permanent pentru Muntenegru și aici relațiile bilaterale sunt excelente, există vizite bilaterale permanente, implementare a tratatelor bilaterale, bilaterale care includ domeniul justiției și cele referitoare la legislația anterioară pentru ambele țări. Aș vrea să susțin alineatul 8 în mod special în acest raport, pentru că și eu am criticat în mod regulat um, atitudinea guvernului Vucic Nicolici, care dorește să fie cel mai bun prieten al, Rus- al Rusiei și care s-au întâlnit cu Putin recent, într-un moment în care forțele rusești uh, se luptă în estul Ucrainei și ocupă Crimea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Weigel, aș vrea și eu să salut evaluările pozitive ale domnului McAllister în calitate de raportor. Și uh, feedback-ul pe care l-am avut în legătură cu Serbia a fost foarte interesant să avem un astfel de partener pozitiv. În principiu sunt de acord cu ceea ce a spus uh, predecesorul meu și anume că domeniul mass media a rămas în continuare foarte vulnerabil. A trebui să salutăm primele progrese realizate de Serbia în ceea ce privește lupta împotriva corupției, în special corupția la nivelurile cele mai înalte, și, bineînțeles, ne putem uh, exprima satisfacția pentru că guvernul actual din Serbia dorește să se integreze pe calea europeană. Este important să se schimbe și e important ca acest guvern să aibă și o opoziție care să fie și ea hotărâtă pentru a susține viitorul Serbiei în Uniunea Europeană, ceea ce nu se întâmpla înainte. Cred că Serbia merită să fie recunoscute progresele și atitudinea constructivă față de vecini, să fie încurajată pentru a rezolva câteva din problemele pe care le mai are cu unele din țările vecine. Aș dori să cer raportorului să fie foarte atent în ceea ce privește situația Voivodinei, pentru că aceasta este partea cea mai pro-europeană și cea mai avansată din Serbia și autonomia acestei regiuni este acum sub semnul întrebării și ar trebui menținută. M-aș alătura și eu îngrijorările exprimate față de uh, politica externă a Serbiei și alinierea cu PESA. Un ultim punct mi-am dat seama astăzi că președintele nou ales din Croația a cerut secretarului general al Națiunilor Unite să intervină astfel încât Șeșel să fie predat înapoi la Haga. Și Cred că uh, aceasta n-ar trebui să ne facă să învinuim guvernul Serbiei pentru declarațiile pe care acesta l-a făcut, dar totuși cred că ne privește și pe noi, pentru că noi am adoptat o rezoluție pe această temă și cred că ar trebui să vedem ce se întâmplă în continuare și să ne exprimăm punctul de vedere față de această decizie recunoscută. Doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a face comentarii pe marginea raportului despre Serbia, pot să vă spun că dacă am fi început la orele 15, așa cum era prevăzut inițial, am fi putut trata cu ușurință și raportul domnului Brock și e foarte greu pentru grupul meu să facem schimbările între raporturile de astăzi și de mâine, pentru că avem rapoarte diferite, președinți diferiți, deci aș fi preferat aranjamentul așa cum era el inițial. Aceasta ca un comentariu preliminar, deși știu că s-a schimbat dar pentru un grup mic e foarte greu să acceptăm astfel de schimbări urgente pe ordinea de zi. Aș vrea să spun, în primul rând, că e important să avem acum sub vizorul nostru toate rapoartele la oaltă și în următoarele săptămâni, pentru că Parlamentul trebuie să transmită un mesaj foarte clar prin aceste rapoarte și către președintele Comisiei pentru domnul Juncker, care înainte de a fi ales pe acest post, ne spunea că în următorii cinci ani nu va mai exista un val de extindere. Știm cu toții că aceasta este o realitate politică, dar aceasta a cauzat probleme cu uh, sursa de motivație în foarte multe țări din vecinătate. Deci ar trebui să ne asigurăm că Parlamentul transmite acest mesaj, că noi continuăm strategia de extindere pentru toate țările din regiune. Raportul domnului McAllister. Aș vrea în primul rând să îi mulțumesc pentru că este un coleg nou aici care lucrează pentru Balcanii Occidentali. A făcut un raport excelent care s-a centrat pe principalele chestiuni în joc și a fost uh, o adevărată plăcere pentru noi să lucrăm împreună. Sunt de acord cu toate aspectele pe care le-ați prezentat aici, dar aș vrea să adaug și câteva comentarii, pentru că nu știu dacă raportorul din umbră pe care îl avem va ajunge aici la timp, trebuia să participe la întâlnirea de la Comisia Cont, și în numele lui aș vrea să mă pronunț aici. Ar fi bine să avem mai multe aspecte referitoare la energie și mediu, pentru că e clar că în aceste domenii obiectivele europene în ceea ce privește emisiile pentru a atinge aceste obiective, Serbia va trebui să adopte o strategie diferită, nu să producă energie doar cu ajutorul cărbunelui. Deci vom prezenta amendamente pe aceste teme pentru că cred că mai sunt câteva modificări de făcut. Și mă bucur că ați menționat și relația cu Rusia în raportul dumneavoastră și în special în legătură cu relația dintre Serbia și Kosovo, pentru că sunt raportor pentru Kosovo. Ați menționat elemente importante pentru care vă mulțumesc. Și aș mai spune, că ar fi bine dacă în prezentarea amendamentelor am include și un punct în care să cerem primului ministru din Serbia, care a vizitat Kosovo săptămâna trecută, dacă se duce acolo să se întâlnească și cu um, celelalte comunități din Kosovo și să se întâlnească și cu primul ministru din Kosovo, pentru că aceasta, așa se fac uh, relațiile externe și asta se face când vizitezi o țară. În afară de asta, Salut faptul că ați salutat și alegerile din octombrie 2013 pentru um, Parlamentul Minorităților Naționale și, de asemenea, rolul uh, Serbiei în acest domeniu. Vom cere guvernului Serbiei să faciliteze integrarea acestor comunități în societatea sârbă. Ar fi bine să țineți cont de toate aceste comentarii și sper să ajungem la un acord în următoarele întâlniri pe care le vom avea între raportorii din umbră. Dumneavoastră spuneați că normalizarea relației între Serbia și Kosovo este o condiție esențială pentru intrarea în UE și, de asemenea, Constituția Serbiei trebuie să fie reformată în consecință. Pentru că altfel ar fi greu să ajungem la un acord aici la nivelul UE. Aceasta ar susține foarte mult procesul de integrare al Serbiei în UE. Mulțumesc! Intervenție fără microfon a președintelui. Hello. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Castaldo și eu doresc să mulțumesc uh, colegului uh, uh, pentru excelentul raport și aș avea o întrebare pentru că de obicei e bine să schimb, să transformăm dificultățile în oportunități. În ianuarie, uh, Serbia uh, are președinția OSCE. Nu credeți că bunele relații cu Rusia, dar și angajamentul european al Serbiei uh, subliniat în raport nu ar putea face necesară implicarea Serbiei uh, cu rol de mediator în criza ucraineană, având în vedere poziția echidistantă a Serbiei față de cele două față de diferitele părți. Apoi aș dori să subscriu și eu la apelul colegilor la libertatea uh, presei, uh, să cerem guvernului sârb să facă pași curajoși în această direcție și, cum a spus și colega Lunacek, am dori uh, ca raportul să aprofundeze aspectele legate de mediu, care de multe ori sunt problemele cele mai spinoase în Barcanii Occidentali, în perspectiva aderării acestor țări la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Oui, merci. Merci, président. Je, je tiens, une fois n'est pas coutume, à... Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez încă o dată pertinența raportului făcut de domnul McAllister. Aș avea două comentarii de făcut. La punctul 8, Referitor la sancțiuni, ar trebui ca Serbia să se pronunțe și ar trebui să ne punem și noi înșine întrebarea în legătură cu temeiul juridic din punct de vedere al dreptului internațional pentru aplicarea acestor sancțiuni. Nu știu și chiar aș pune sub semnul întrebării legalitatea acestor sancțiuni și, de fapt, este prevăzută o procedură pentru a vedea care este temeiul juridic în dreptul internațional pentru a aplica astfel de sancțiuni. Al doilea comentariu aș vrea să-l fac referitor la punctul 23. Se vorbește de degruparea în sectorul gazelor și restructurarea sectorului public. Din punct de vedere tehnic, acest lucru este posibil din punctul meu de vedere și, pe de altă parte, mi se pare că ar putea crea o adevărată nesiguranță din punct de vedere energetic în această țară. Domnul Preda, mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a mă referi la Serbia, aș vrea să fac o precizare față de Bosnia-Herzegovina, pentru că acesta este țara de care mă ocup eu. Nu vom dezbate astăzi, dar în presă s-a pus această întrebare, de ce nu vorbim astăzi despre Bosnia-Herzegovina? Nu, pentru că o vom dezbate luna viitoare și nu e prima oară când se face această separare uh, și e păcat pentru că nu oferim uh, posibilitatea noilor autorități să lucreze încă de la început pe baza unui astfel de raport. Aș vrea acum să-l felicit pe domnul Mecalister. Sunt de acord uh, în legătură cu capitolele 23 și 24. E important să începem cu ele pentru că sunt esențiale. Și aș vrea să uh, vă spun că am fost surprins să-l aud pe domnul Vucic, care afirmă că Uniunea Europeană plătește NGO-uri pentru a critica guvernul său și asta cred că dovedește că există o lipsă de încredere față de noi, nu este un mesaj bun și cred că pe viitor ar trebui să evităm astfel de situații. Un alt comentariu pe care aș dori să-l fac pentru a prelua declarația făcută de comisarul Han în luna decembrie anul trecut în legătură cu convergența dintre afacerile externe, în special cele referitoare la Rusia, mai ales pentru că în Serbia, din punctul nostru de vedere, există un adevărat paradox. 52% din populație este pozitivă față de Rusia și doar 30% față de Uniunea Europeană. Deci, dacă guvernul mizează pe uh, oarecare distanță sau distanțare față de noi, iată care este contextul. Și acum, pentru că mai am câteva clipe la dispoziție, în legătură cu aliniatul 11, ar trebui să menționăm rolul pozitiv pe care îl are Serbia în inițiativele regionale. La aliniatul 17 ar trebui să insistăm pe Uh, importanța radioului public în limba minorităților, aliniatul 18, ar trebui să ținem cont și de plângerile care au fost prezentate în ceea ce privește Consiliul Minorităților Naționale. Și îmi cer scuze pentru că am depășit cu 20 de secunde timpul pe care l-aveam alocat. Hvala predsjedniče. Napredak Srbije na evropskom putu je izuzetno važan. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul de progres al Serbiei este foarte important, pentru că din punct de vedere obiectiv, um, această țară este responsabilă pentru relațiile și calitatea relațiilor între statele membre și țări potențiale uh, candidate la UE și țările din Balcanii Occidentali. S-a vorbit în detaliu despre progresele făcute de către domnul McAllister și sarcinile pe care le mai au autoritățile de acolo pentru a confirma declarațiile făcute până acum și atitudinea pozitivă față de minoritățile etnice, în special dreptul de a avea un învățământ în limba lor maternă. Toți cei care doresc să rezolve problemele din regiune ar trebui să reglementeze și să adopte sancțiunile cuvenite atunci când e vorba de discursuri motivate de ură. Chiar și Parlamentul a făcut recent o declarație în legătură cu declarația domnului Șeșen, dar din păcate domnul Dacici n-a reușit să ne convingă de faptul că guvernul de la Belgrad ar fi reacționat cu promptitudine față de aceste declarații. Guvernul de la Belgrad ar trebui să participe în mod mult mai activ în dosarele de vecinătate și să își armonizeze politicile externe cu interesele UE. Și n-ar trebui să mai menționăm aici uh, felul în care dialogul cu Bruxelles și cu autoritățile de la Pristina sunt importante pentru perspectiva europeană a Serbiei. Și, în sfârșit, în legătură cu președinția Serbiei în cadrul OCDE, aceasta va fi un uh, stimulent important pentru reorganizarea acestei organizații. Mulțumesc! Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Sa, sa žaljenjem moram... Mulțumesc, domnule președinte. Notez cu regret faptul că raportul privind progresele Serbiei și uh, proiectul de rezoluție al domnului McAllister nu uh, manifestă încălcările dreptului, drepturilor omului și statului de drept în, Sur, în Serbia din cauza Uh, legii privind uh, urmărirea penală a persoanelor uh, vinovate de crime de război. Este o lege care a intrat în vigoare în 2010 și Serbia um, și-a asumat jurisdicția universală, inclusiv pentru crimele de pe teritoriul Croației. Astfel se pune semnul întrebării suveranitatea țării mele, precum și cea a celor 18 state de unde au venit oameni pentru a apăra teritoriul Croației un veteran de război croat, uh, Marici, este judecat uh, pentru o crimă comisă uh, pe teritoriul croat împotriva unui alt cetățean croat. Um, și doar ONU, în circunstanțe excepționale, poate judeca această persoană. Um, Serbia judecă persoane din multe state europene care au apărat Croația. Maric se află în închisoare în Serbia de 5 ani, da, ă, drepturile sale sunt încălcate și am cerut o anchetă Comisiei Europene. Comisia spune că consideră reforma statului de drept foarte importantă și consideră că um, apărarea în cazul uh, proceselor pentru crime de război este prioritară. Cer de asemenea ca drepturile omului domnului Mari să fie protejate și ca acesta să fie transferat urgent în Croația pentru a putea beneficia de un proces în această țară. Mulțumesc! <clears throat> Uh, Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Austrevicius Vreau să-l felicit pe raportor pentru uh, raportul echilibrat privind uh, progresele Serbiei uh, spre aderare. Procesul de aderare este unul anevoios pentru toate țările care trec prin uh, această perioadă uh, de transformări. Uh, reformele politice și economice nu sunt ușor de făcut. Uh, și în același timp știm că Uniunea Europeană acționează în ce în ce mai eficient pentru a crea o politică comună externă și de securitate. Serbia poate astfel să facă progrese, dar Serbia s-a abținut de a avea uh, o abordare uh, comună cu Uniunea Europeană în legătură cu relația cu Rusia. Dar este important ca toate statele membre să exprime solidaritatea și aș fi dorit ca și Serbia să sprijine mai mult punctul de vedere al Uniunii Europene în legătură cu relația cu Rusia și sper că în anii următori politica, politica Serbiei în legătură cu relația cu Rusia să fie um, mai bine aliniată cu cea a Uniunii Europene. De asemenea, Cred că Serbia trebuie să respecte și alte priorități ale Uniunii Europene, să nu mai amâne aplicarea anumitor recomandări. Sper că acest proiect de raport va fi uh, o bună bază de, dis- de discuție și urez raportorului mult succes pentru finalizarea sa. Thank you, Chairman. I'm pleased that several colleagues have referred to Sir. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnule Carver. Domnul McAllister a făcut referire la faptul că Serbia are președinția OSCE. Doamna Mogherini a spus săptămâna trecută că dorește ca Uniunea Europeană să devină o superputere a păcii. Având în vedere relațiile istorice între Serbia și Rusia, ar fi în interesul securității regionale pentru ca, ca Serbia să se alinieze politicii Uniunii Europene în relația cu Rusia. Și mă alătur domnului McAllister în apelul său ca politica externă a Serbiei să se alinieze celei a Uniunii Europene. Sprijin ceea ce ați spus în legătură um, cu procesele celor acuzați de crime de război. Colegul din Croația a vorbit de asemenea despre problema celor acuzați de crime de război um, și dacă Serbia ar intra în Uniunea Europeană, um, mandatul european de arest ar uh, fi valabil și în această țară. și uh, astfel uh, s-ar uh, aplica prevederile legate de urmărirea criminalilor de război. Mulțumesc! Hvala lijepo! Mulțumesc, spune doamna Suița. Mm, Doresc să mulțumesc domnului Mescarister pentru raportul său și toate eforturile făcute pentru acesta. Este evident că Serbia a făcut anumite progrese, dar aș dori să menționez și eu câteva lucruri. E vorba în primul rând de relația cu Rusia, despre care am discutat și data trecută. Domnul Mescarister a făcut apel la adresa Serbiei de a-și armoniza politica externă cu cea a Uniunii Europene și uh, acest stil al Sârbiei de a flirta cu Rusia nu este acceptabil. Cred că trebuie să, ca Serbia să aibă o abordare constructivă în politica de vecinătate. Uh, rămân încă anumite probleme nerezolvate care trebuie abordate de exemplu, uh, granița între Serbia și Croația sau cele 1600 de persoane din Croația dispărute, care încă nu știm unde sunt uh, um, unde, unde le sunt mormintele sau ce s-a întâmplat cu acești oameni. Apoi uh, mai este problema arhivelor fostei Iugoslavii și uh, autoritățile din Serbia nu doresc să discute subiectul deocamdată. De asemenea, drepturile domnului Marici, care sunt încălcate de Serbia în momentul de față, sunt o problemă și atitudinea în general a Serbiei în legătură cu crimele de război. O altă problemă este cea a minorităților naționale. Sârbii din Croația au trei locuri garantate în Parlament, în timp ce croații, în calitate de minoritate în Serbia, nu au astfel de drepturi sau garanții și cred că trebuie menționat și acest lucru. Uh, să nu uităm uh, și de um, uh, discursurile legătură cu criminalul de război Șeșeli. Sunt lucruri care nu trebuie să mai întâmple astăzi și totuși autoritățile sârbe nu au condamnat um, aceste lor de poziție. Sper că se mai poate încă modifica raportul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Brock, spune domnul Plenković. Mulțumesc și eu colegului nostru pentru proiectul său de raport privind progresele Serbiei. Ar fi bine ca toate țările vecine, precum și Serbia, să respecte toate criteriile politice, sociale și economice ale Uniunii Europene. Aș dori să abordez câteva aspecte foarte importante în contextul acestui raport. Mai întâi, uh, am avut posibilitatea de a avea un schimb de opinii cu domnul Dacici chiar aici, acum o lună și jumătate și nici atunci, nici de atunci încoace, n-am auzit nimic de la autoritățile sârbe, domnul, domnul Vucic sau domnul Nicolici, din Partidul Radical din Serbia, alături de domnul Șeșeli, niciunul nu a condamnat în mod clar discursul acestuia și Uh, nici um, acest stil uh, care ne aduce aminte de retorica anilor 90. Cred că standardele democratice ar trebui să fie respectate de Serbia în atitudinea sa față de uh, criminalii de război urmăriți în justiție. De asemenea, Serbia uh, se poartă ca un fel de tribunal de la Haga regional și articolul 3 din uh, Uh, legea privind uh, urmărirea persoanelor vinovate de crime de război, um, Serbia dorește să aibă o jurisdicție uh, universală în judecarea crimelor de război. Cred că acest lucru trebuie menționat în raport și exemplul domnului Belcomarici este un exemplu foarte bun în acest sens. Serbia cred că trebuie să, să aleagă ce dorește sau dorește să um, atare la Uniunea Europeană și atunci să se justească politica externă a Uniunii Europene, inclusiv în relația cu Rusia, mai ales acum când are președinția OSCE. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Clacică. Stimați colegi, doresc și eu să mă alătur cuvintelor de laudă pentru raportor. Îi apreciez eforturile. Printre altele însă împărtășesc și preocupările colegilor din Croația E vorba de uh, problemele legate de libertatea presei în uh, Serbia și de uh, încălcarea identității naționale. Sunt și probleme legate de minoritățile naționale în Serbia. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei probleme legate de limba maternă la Poseligrad și în uh, zonele învecinate există uh, proceduri în instanță împotriva unor reprezentanțe ai minorităților naționale. E, vorbitorul dă exemple concrete de nume de funcționari și, de asemenea, pot cita și nume de profesori cărora nu li s-a permis uh, exercitarea meseriei lor pentru că predau în limba lor maternă. Sunt probleme grave care trebuie analizate, mai ales pe fundalul dorinței Serbiei de a adera la Uniunea Europeană. Serbia trebuie să uh, ia măsuri. Mulțumesc. Thank you, Chair. Uh, first of all, I would like to praise Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Deli, mai întâi aș dori să-l pe domnul raportor pentru angajamentul și energia um, investită în pregătirea acestui raport. Raportul este unul echilibrat și um, include toate principalele aspecte uh, politice, dar și realizările Serbia. Cred că trebuie să se acorde mai mult sprijin Serbiei și guvernului acestei țări uh, pentru a continua pe calea reformelor. După părerea mea, trebuie să spunem mai multe în legătură cu Consiliile Naționale și minoritățile naționale, uh, drepturile acestora și punerea lor în aplicare, mai ales în perspectiva planului de acțiune privind capitolul 23 uh, pe care îl pregătește guvernul sârb în acest moment la solicitarea Comisiei Europene. Iată ce am dorit eu să subliniez. Dar închei spunând încă o dată mulțumesc domnului raportor pentru acest excelent raport. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, spune reprezentantul Comisiei Europene domnule președinte, domnule raportor, stimați deputați, Comisia Europeană este de acord cu principalele observații ale raportorului. Consider că rezoluția pre prezintă bine progresele Serbiei din 2014. Serbia rămâne angajată um, pe calea agendei sale europene și pe calea reformelor. Rezoluția sprijină în mod adecvat um, reformele în curs de realizare, mai ales în domeniul economic și social. Și subliniază foarte clar principalele uh, preocupări ale Parlamentului, dintre care multe au fost abordate în dezbaterea pe care tocmai ați avut-o. Vreau să subliniez libertatea presei, libertatea de exprimare, dar și alinierea cu politica externă și de securitate a Uniunii, care sunt și preocupările Comisiei. Negocierile de aderare cu Serbia au fost lansate acum un an, pe 21 ianuarie 2014. Procesul de screening um, continuă conform uh, planului și se va finaliza în martie acest an. Ca și raportorul, Comisia um, așteaptă deschiderea primelor capitole. Acestea depind de capacitatea Serbiei de a obține rezultate în domenii principale, cum ar fi statul de drept și normalizarea relațiilor cu Kosovo. Aceste domenii esențiale trebuie abordate de vreme în procesul de negocieri, conform cadrului de negocieri și, în toate aceste domenii, Comisia va continua să sprijine Serbia cu același spirit constructiv și în mod uh, la fel de intens. Mulțumesc, domnule președinte. Well, Mr. Chairman, dear Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, spune domnul raportor McAllister, doresc să mulțumesc domnului Cucan, raportor din umbră, dar și tuturor celorlalți colegi pentru contribuțiile lor interesante. Uh, cred că avem multe Uh, puncte comune și uh, de aceea cred că rezoluția va fi sprijinită de majoritate în plenara din martie de la Strasbourg. Nu voi intra în detalii pentru că am puțin timp la dispoziție, doresc doar să fac câteva observații. Mai întâi, în legătură cu politica externă. Domnul Cast- Domnule Castaldo, am subliniat faptul că și eu mă bucur de faptul că Serbia depinde, eh, Serbia deține uh, Uh, președinția OSCE în 2015 și am subliniat și faptul că Serbia aș putea să folosească această poziție privilegiată în relația cu Rusia pentru a căuta soluții la criza din Ucraina. Dar dacă dorim ca o țară candidată să-și alinieze complet politica uh, cu cea a Uniunii Europene, trebuie să-și alinieze și politica externă. Și având în vedere uh, situația sau uh, cum, în relații cu Rusia și în legătură cu Ucraina, um, adevărul este că Rusia a încălcat uh, integritatea teritorială a Ucrainei, însă a fost absentă în momentul adoptării rezoluției ONU privind integritatea teritorială, teritorială a Ucrainei. Și Serbia nu a sprijinit Uh, rezoluția uh, privind uh, măsurile luate în urma încălcării suverenității teritoriale Ucraine de către Rusia. În raportul meu am încercat să subliniez faptul că s-au făcut progrese în domeniul energiei, mai ales în ceea ce privește piața energiei, energiile regenerabile și eficiența energetică, dar e nevoie de eforturi suplimentare pentru a se ajunge uh, Uh, la tarife la energie care să corespundă costurilor reale. Dar și decuplarea, conform achiului, uh, trebuie să fie realizată și să trebuie facă eforturi pentru a-și atinge obiectivele legate de energiile generabile. Ultima observație uh, se referă la ceva ce am citit pe uh, la, um, Agenția Germană de Știri ieri, care spune că Serbia a amenințat să boicoteze dialogul de la nivel înalt de pe 9 februarie de la Bruxelles dacă Parlamentul Kosovo lui uh, ia o decizie care nu este de acord. Trebuie să subliniez faptul că este foarte important ca acest dialog la nivel înalt să aibă loc pe 9 februarie, pentru ca progresele să continue în procesul de normalizare a relațiilor dintre Pristina și Belgrad. Deci sper că aceste informații nu sunt corecte sau că nu se va întâmpla așa până la urmă. În încheiere doresc să vă, să vă invit pe toți, mai ales pe raportorii în umbră, să vă depuneți amendamentele până pe 27 ianuarie, ora 12. Mulțumesc! Jerry Cooper is around the corner. As I followed this debate just now, I was reminded. Am urmărit acum această dezbatere și uh, m-am amintit de discursurile care s-au făcut în legătură cu Slovenia să vină și să pună întrebări legate de Croația. Unde e domnul Peterle? Chiar mi-am amintit de această situație și cred că trebuie să avem cu toții o atitudine pozitivă ca să nu avem probleme. Trecem la următorul punct. Kosovo, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Subiectul este progres, raportul de progres al Kosovo. În raportul meu eu spun că s-au făcut progrese în ultimul an, de la ultimul raport, în ceea ce privește procedurile uh, de alegeri. Au avut loc alegeri în mai și iunie anul trecut, transparente, bine organizate și uh, au fost continuate, practic, alegerile municipale din anul anterior, care au adus un standard foarte bun de organizare a alegerilor în Kosovo. Cu toate acestea, acestea aș vrea să spun că timp de șase luni a avut loc un blocaj politic și salut faptul că după acest blocaj îndelungat s-a format în sfârșit un guvern. Am fost acolo chiar când s-a format guvernul și uh, acest nou guvern va trebui să dea rezultate concrete adică combaterea corupției, ameliorarea situației sociale și economice a cetățenilor și sper ca acest guvern să ia măsurile necesare cu angajament și determinare. Sunt două aspecte pe care le critic în legătură cu formarea unui guvern. În primul rând, un număr foarte redus de femei în posturi de ministru, doar două din 21 de posturi. Uh, Există acum cel puțin câteva femei care conduc comisii parlamentare, însă cred că această cifră trebuie mărită neapărat. De asemenea, sunt preocupată de uh, problemele legate de anumite persoane cu un trecut dubios, de exemplu președintele Parlamentului pe care l-am menționat în raport. Apoi, după cum am mai spus, este foarte important să se amelioreze situația socială și economică și, de asemenea, mă refer în raport la faptul că s-a făcut oarecare progres în domeniul judiciar, împreună cu EULEX, de asemenea. Am menționat și acuzațiile de corupție la adresa EULEX, care au apărut la sfârșitul anului trecut. Și am spus că este foarte important ca acestea să fie rezolvate rapid. Am salutat reacția, reacția rapidă a noii vicepreședinte Mogherini, care a decis foarte rapid să numească un expert independent pentru uh, analizarea acestor acuzații. Vorbind tot despre judiciar, am uh, cerut adunării parlamentare a Kosovo să adopte cât mai rapid pachetul legislativ necesar pentru crearea unui tribunal extraordinar și mă bucur că acest grup de lucru de investigație a făcut un prim raport în august 2014 și s-a ajuns deja la un acord cu guvernul uh, țărilor de jos pentru cooperare pentru acest tribunal extraordinar și sper să se ia măsurile cât mai rapid. Alte chestiuni? Inițializarea uh, SAE uh, anul trecut. Este un subiect uh, foarte important și sperăm ca Consiliul să facă tot ce trebuie ca uh, acest acord să fie adoptat cât mai rapid. Alte aspecte, guvernul este uh, stimulat să continue combaterea corupției la toate nivelurile pentru că uh, după cum știți, nu doar în Kosovo, ci și în multe alte țări, corupția reprezintă un obstacol um, în calea evoluțiilor socioeconomice și uh, a evoluțiilor democratice. Alte subiecte uh, importante pentru publicul din Kosovo este liberalizarea vizelor. Mai sunt patru acte legislative uh, încă de făcut și toată lumea din noul uh, guvern mi-a confirmat că se dorește adoptarea acestor acte legislative cât mai rapid. De asemenea, regret faptul că foarte mulți cetățeni kosovari au plecat din Kosovo în țări europene, mai ales populații roma, așcali, dar și albanezi din Kosovo. Și există rețele criminale care oferă oamenilor aceste șanse de a pleca și acestea ar trebui combătute mai eficient de guvernul kosovar. De asemenea, guvernele statelor membre și miniștrii de interne ar trebui să înțeleagă mai bine că Kosovo este singurul stat din regiune ai cărui cetățeni încă nu au dreptul de a călători fără vize în Uniunea Europeană. Cred că acolo este foarte important să se facă progrese. un subiect legat de blocajul în formarea guvernului este lipsa de investiții din ultimele șase luni din această țară și din acest motiv mă bucur că s-a format un guvern și sper că um, situația se va remedia. Dialogul dintre Serbia și Kosovo a fost menționat în această dezbatere, în dezbaterea la raportul anterior. și regret faptul că din motive din ambele state procesul a încetinit. De asemenea, regret că acordul din aprilie nu a fost implementat pe deplin și cer ambelor țări să uh, meargă înainte cu acest acord și deplor mai ales un fapt din acest acord care nu a fost implementat, un fapt din multe, și anume lipsa unui uh, prefix internațional pentru Kosovo uh, la, telef- la telefoane. Dacă vrei să suni pe cineva pe mobil în Kosovo, faci un, preci- un uh, prefix din Slovenia sau din Monaco, ceea ce este ciudat. În ceea ce privește alegerile, privind alegerile locale din nordul Kosovo, acestea au fost mult întârziate situația nu s-a rezolvat încă, sperăm să se facă totuși progrese. Un ultim punct legat de drepturile omului, trebuie să se facă mai mult pentru integrarea uh, populațiilor roma, așcalii și uh, de uh, țigani. A avut loc uh, un prim marș uh, Gay Pride în Kosovo, foarte important. Uh, nu au participat foarte multe persoane, cu toate acestea este important și de asemenea guvernul dorește să facă progrese cu privire la situația persoanelor LGBT în această țară. Aștept cu nerăbdare o bună cooperare cu raportorii din umbră. A, și mă scuzați, mai am ceva? Un lucru pozitiv pe planul recunoașterii internaționale a Kosovo este recunoașterea deplină a Comitetului Olimpic din Kosovo la uh, Organizația Internațională Olimpică. Deci, uh, sportivii kosovari vor putea să participe la Olimpiadă uh, sub propriul de apel și nu uh, în numele altei țări la următoarea Olimpiadă. Kosovo trebuie să devină un membru de plin al organizațiilor internaționale, al ONU, uh, și de asemenea în organizațiile unde se combate crima organizată, cum ar fi Europol și Interpol. Un lucru care apare în toate rapoartele pe care le-am făcut din 2010 încoace este următorul. Cer celor cinci state membre UE care nu au recunoscut încă Kosovo să o facă. Kosovo este un stat în sine și astfel programele UE ar putea fi mai eficiente dacă toate cele 28 de state ar avea aceeași viziune cu privire la Kosovo. Vă mulțumesc! Domnul Preda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea trei observații cu privire la raportul doamnei Lunacek. Sigur că doresc să o felicit pentru munca depusă, dar primul lucru se referă tocmai la ceea ce a spus uh, în ultimul rând vorbitoarea, și anume apelul la cele cinci state care încă nu au recunoscut statalitatea Kosovo. Aici nu suntem de acord pentru că, după cum se știe, sunt doar cinci state care nu au recunoscut Kosovo și am mai discutat acest lucru la Parlament. La alineatul 12, doamna Lunacek face legătura la modul foarte puternic între această recunoaștere de către cele cinci state și normalizarea relațiilor între Priștina și Belgrad. Și aici, sincer, nu sunt de acord pentru că normalizarea legăturilor dintre Priștina și Belgrad trebuie să se facă în afara ceea ce decid uh, cele cinci state membre care încă nu au recunoscut Kosovo ca stat. Așadar, eu consider că normalizarea nu trebuie condiționată de această atitudine a celor cinci state membre. La alineatul 15, cred că s-ar putea accentua faptul că dorim ca EULEX să fie mai implicată în uh, îndeplinirea misiunii sale și de asemenea trebuie să subliniem legătura între acțiunea EULEX și autoritățile locale. Apoi alineatul 18, Este vorba de dialogul între Kosovo și Serbia și cred că trebuie să fie foarte clare faptele aici. Cauza a fost uh, întârzierea uh, provocată, de, provocată în procesul de constituire a instituțiilor de la Priștina. Aceasta este uh, cauza. Grazie, eh, președinte. Ringrazio. Domnul Panțeri, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc doamnei Dunacek. Doresc să spun că de 5 ani urmăresc acest dosar în calitate de raportor din umbră pentru Kosovo și totuși nu s-au depășit atâtea dificultăți. Și eu doresc ca procesul de democratizare a țării să continue și să continue și dialogul între Serbia și Kosovo. Iau act de faptul că după șase luni s-a format un guvern, dar cred că trebuie să spunem două lucruri. În acest guvern lipsesc femeile, sunt foarte mulți miniștri, dar fac parte din el uh, persoane dubioase. Uh, sunt anumite probleme legate de anumite nume de miniștri. Sunt uh, personaje foarte dis- discutabile. Trebuie să avem o viziune realistă în legătură cu procesele în curs, dar nu trebuie nici să exagerăm cu realismul, pentru că atunci riscăm să justificăm întârzieri și uh, omisiuni în legătură cu independența magistraturii și a justiției și lupta împotriva corupției. Aici trebuie clarificat faptul că progresele sunt doar formale. S-au ameliorat anumite legi, dar lucrurile în uh, substanță nu s-au schimbat. Pentru că nu au fost urmărite mai eficient crime grave și criminalitatea difuză rămâne o realitate. Și acest element uh, ne face să ajungem la un alt termen care trebuie subliniat uh, și anume rolul EULEX. Dincolo de ancheta uh, privind prezumția de corupție în curs, rolul EULEX, după toți acești ani, uh, noi spunem în continuare că s-au făcut doar progrese formale în ceea ce privește Uh, justiția, că lupta, lupta împotriva corupției nu a fost eficientă, înseamnă că lucrurile nu merg, că ceea ce s-a cerut de multe ori nu a fost suficient. Poate că ar fi oportun să facă un fel de audit cu participarea EULEX ca să știm ce nu a funcționat și ce ar trebui să funcționeze altfel sau mai bine. În fine, cred că trebuie să spunem mai multe în legătură cu reformele economice și sociale, având în vedere rata șomajului care este foarte mare în Kosovo și nu cred că este suficient să spunem că după șase, să se spună că după șase luni uh, uh, de la uh, alegeri situația economică s-a ameliorat doar pentru că în sfârșit s-a format un guvern. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Chairman. Congratulations. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Cucan. Felicitări doamnei ce care urmărește de mult timp uh, situația din Kosovo. Priceperea ei și cunoștințele s-au transpus în uh, proiectul de raport și sunt de acord cu majoritatea uh, lucrurilor spuse acolo. Aș avea câteva observații. Cred că e foarte bine că până la urmă Kosovo are un guvern sper să uh, reușească să uh, trateze toate problemele societății. Kosovo trebuie să uh, rezolve situația economică a acestei țări. Șomajul este foarte mare, la unele categorii peste 40%, salariile sunt mici, mai ales la tineri și consecințele sunt grave ar fi important uh, ca mm, guvernul să prioritizeze chestiuni cum sunt corupția și crima organizată. Chestiunea tribunalelor extraordinare este și ea importantă, mai ales în uh, contextul uh, grupului de lucru specializat. În ceea ce ne privește, sunt de acord cu raportorul că procesul de liberalizare a vizelor trebuie să continue. Știu că în lume această problemă este tot mai nepopulară, dar cred că trebuie să fim corecți și să continuăm pe calea liberalizării. Un alt subiect uh, foarte nepopular este acuzația de corupție în cadrul EULEX Cred că trebuie să urmărim foarte atent acest subiect și foarte transparent, să-l investigăm și să îl tratăm cât mai repede. De asemenea, dialogul dintre Priștina și Belgrad a fost menționat. Cred că este important pentru ambele părți ca dialogul să continue într-un mod pozitiv și ambele părți trebuie să creeze condiții bune pentru continuarea dialogului. Vă mulțumesc! Hvala gospodine predsjedniče. Želio bih svakako pohvaliti. Mulțumesc. Salut raportul cuprinzător al colegei Lunacek și mă bucur de colaborarea viitoare cu doamna raportor. Sunt uh, președinte al delegației cu Bosnia și Herțegovina și Kosovo și uh, progresele Kosovo pe cursul european sunt uh, bune, dar mai sunt multe de făcut uh, și de către Kosovo și de către Uniunea Europeană. Aș vrea să menționez uh, câteva probleme grave. În primul rând, corupția, în al doilea rând, statul de drept slab și uh, crimă organizată foarte puternică. Printre altele, șomajul este foarte ridicat, acum este la 50% în unele zone, de asemenea, diversitatea etnică foarte mare și independența de dată recentă a Kosovo. Toate aceste lucruri sunt legate și de opțiunile politice. Nu știu dacă formarea unui guvern după un blocaj îndelungat a avut o legătură cu subiectele europene? Eu sper că da. Sperăm că nu se vor deschide, redeschide răni mai vechi în această țară care merită un viitor european. În ceea ce privește uh, acuzațiile de corupție în misiunea EULEX, acesta, um, acest caz pune semne de întrebare legate de activitatea UE în această țară și sper că în alta reprezentantă Mogherini uh, să uh, aibă o activitate cât mai, să fie cât mai uh, transparentă și să ducă la evoluții pozitive la fața locului. Relațiile dintre Belgrad și Priștina nu ar fi putut fi uh, create fără implicarea Uniunii Europene și sperăm ca uh, această colaborare să continue cât mai bine și pe viitor. Vă mulțumesc. It sounds John Vasky, Mr. Chair. without microphone if I pronounce John Giambaschi se pronunță numele meu, domnule președinte. Da, mă bucur că m-ați auzit și fără microfon. Уважаеми колеги. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în calitate de raportor pentru grupul ECR, aș dori să mă alătur evaluării pozitive uh, făcute de colegi uh, față de textul doamnei Lunacek. Sunt foarte impresionat de implicarea sa foarte mare și de munca uh, foarte serioasă pe care a făcut-o. Este clar că uh, Kosovo are mari probleme, cum ar fi șomajul ridicat, situația statului de drept și combaterea corupției și uh, a crimei organizate. Este deosebit de important ca Kosovo și Serbia să continue dialogul în uh, ceea ce privește situația frontierelor. Un subiect deosebit de grav este reprezentat de uh, acuzațiile de corupție la nivelul EULEX. Cred că știți că am mai discutat despre această problemă și am cerut reprezentantului de pe vremea aceea să numească responsabilii, persoanele care trebuie trase la răspundere. Viitorul Kosovo în Uniunea Europeană depinde de uh, măsura în care relațiile dintre Belgrad și Priștina vor fi uh, ameliorate. Și aș vrea să în încheiere să o mai felicit pe doamna Lunacek. Mulțumesc pentru atenție. Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Uh, collega's, uh, laat mij toch... Donna Woutmans, mulțumesc domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Lunacek în primul rând pentru raportul foarte bun pe care ni l-a prezentat astăzi. E foarte important ca noi, Uniunea Europeană, să ne exprimăm într-un singur glas, adică să recunoaștem cu toții independența Kosovo. Cred că este foarte important și mă bucur că doamna Lunacek cere ultimelor cinci state membre care nu au făcut-o să recunoască Kosovo. Voi uh, mai depune o observație și sub formă de amendament. Nu trebuie să uităm că noi dorim să cerem Kosovo să investească în politica de vecinătate și în relațiile cu vecinii cei mai apropiați. În al doilea, doilea rând, nu trebuie să uităm să vorbim despre o politică a energiei uh, cât se poate de bună. În această țară sunt foarte des uh, pene de curent, și penurii de curent și e foarte important să abordăm și acest subiect. Deci am să depun câteva amendamente în acest sens. În rest, mulțumesc mult pentru acest raport. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Castaldo. Doresc să mulțumesc și eu lui Ulrike Lunacek pentru excelentul raport raport foarte detaliat și aprofundat. Ehm, sunt de acord cu punctele deja abordate, punctul 4 și punctul 5, la care se recunoaște problema din uh, sistemul judiciar, problema luptei împotriva corupției, chiar dacă s-au făcut câteva pași înainte uh, timizi uh, în ceea ce privește spălarea de bani, însă trebuie subliniat, cred, mai clar și lupta împotriva terorismului. Aș dori să cer doamnei raportor uh, faptul că să, să se spună mai multe despre acesta, pentru că până acum câteva luni Kosovo nu avea o lege care să pedepsească recrutarea de teroriști pe teritoriul său și mai ales uh, problema așa numiților foreign fighters. În proiectul de lege nu a fost aprobat uh, până în luna iunie, deci a fost aprobat doar după alegeri. Din guvernul Kosovului fac loc 43 de persoane, dar uh, uh, unii spun că sunt chiar și mai mulți. Uh, uh, sunt foarte mulți oricum pentru o țară atât de mică. Consider că este important că cooperarea cu forțele de poliție din uh, statele UE este foarte, trebuie, trebuie accentuată și de asemenea controlul frontierelor uh, Uh, trebuie să fie mai eficient pentru că frontierele sunt încă foarte permeabile, mai ales frontiera cu Serbia și se permite uh, traficul de arme, astfel uh, trafic realizat de integriști, dar și de criminalitate organizată și astfel se creează un fel de coridor pentru comerțul cu arme. Și doresc să abordez problema de la punctul 17 e vorba de reformele economice și sociale, să, trebuie să amintim faptul că șomajul uh, în Kosovo este foarte mare și cred că luptându-se eficient împotriva șomajului, cred că se evită marginalizarea uh, populației și deci riscul de terorism din cauza uh, sărăciei. Mulțumesc. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Schaffhauser, în raportul dumneavoastră, doamnă Lunacek, vorbiți despre persoane cu un trecut dubios. Cred că ați putea vorbi despre persoane cu un trecut criminal. De asemenea, la punctul 1, după cum a spus colegul meu, ar trebui să, menționalizați, să menționați crimă în domeniul drogurilor, în domeniul terorismului și a traficului de organe umane, în care au fost implicate și autoritățile. La punctul 5, pe bună dreptate, recunoașteți faptul că vă preocupă lipsa progreselor notabile în combaterea corupției și a crimei organizate. La punctul 12, în conformitate cu principiul subsidiarității, recunoașteți că Kosovo nu este recunoscut în unanimitate. După părerea mea, mai ales ținând cont de punctul 5 și de punctul 1, nu este cazul să se înceapă un proces de integrare al Kosovo. Vă mulțumesc. Doamna Șuiță. Želim zahvaliti gospođu na... Mulțumesc, doamnă Lunacek, pentru această prezentare cuprinzătoare. Se pare că sunt probleme. Problemi. de da trebuie treba democratizirati. Revin. Este clar că acest stat trebuie democratizat, alegerile au fost bine organizate, însă a durat mult până s-a uh, creat un guvern. Ați spus că nu este respectat principiul egalității între sexe și sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt și câteva lucruri um, care trebuie subliniate. Faptul că cinci state din Uniunea Europeană nu au recunoscut Kosovo ca stat. În al doilea rând, după ce, a fost, după ce va fi semnat acordul de asociere trebuie să fie și implementat și salut liberalizarea vizelor, indiferent de situația actuală din Europa sau din lume. Cred că trebuie să facem presiuni pentru liberalizare. De asemenea, trebuie să um, se mențină planul de acțiune existent privind vizele. De asemenea, trebuie să încurajăm Comisia Europeană să semneze un acord cu Kosovo pentru ca uh, Kosovo să poată participa la programele europene și să poată uh, beneficia de fonduri de la agenții ca Europol, de exemplu. Cred că este un subiect foarte important și cred că punerea în aplicare a acordului existent este foarte importantă. Cum este și acordul dintre Belgrad și Priștina, dar cum sunt și alte acorduri care sunt uh, semnate chiar din 2008 în unele cazuri. Aș vrea să menționez acum un um, mic exemplu. La nord de Mitrovița există un pod pe unde ar trebui să circule uh, persoane și mărfuri uh, liber. M-ar interesa să se găsească o soluție uh, și, în orice caz, vreau să salut acest raport foarte bun. Domnul Howitt much. I'd like to... Mulțumesc mult, aș dori și eu să o laud pe doamna Luna, cea care cred că a făcut un raport foarte bun și mă bucur că a continuat în acest rol și în noul mandat. Și de asemenea vreau să-l felicit și pe domnul Panzeri, care cred că e mulțumit de uh, textul doamnei Lunacek. E clar că trebuie să obținem un consens cu privire la chestiunea recunoașterii. Aștept cu nerăbdare uh, Uh, propunerea doamnei Lunacek, care sper să fie susținută de Comisia noastră și de Parlament. Uh, prefixul telefonic e foarte important, are o valoare simbolică deosebită. De asemenea, progresul legat de nordul Kosovo. Cred că e foarte important să vedem și ce cuvânt alegem în ceea ce privește încurajarea progresului în relațiile dintre Kosovo și Serbia. Trebuie uh, ca atunci când vom uh, pregăti un compromis să avem grijă să menționăm că acel progres trebuie făcut într-o atmosferă pozitivă. În ceea ce privește EULEX și acuzațiile de corupție, cred că este bine ca comisia noastră să pună întrebările necesare și cred că trebuie să se facă progrese înainte să ajungem la votul final uh, al acestui raport. Știu că doamna Lunacek este de acord și dumneavoastră la fel, domnule Brock și eu vă susțin. Trebuie să ne asigurăm că așa va fi. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Chairman. I would like, of course, to, to say... Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Fayon. Aș vrea și eu să mulțumesc doamnei Luna Cec pentru raportul său și pentru că susține Kosovo pe calea integrării europene. Aș sublinia încă o dată că Kosovo este unul din statele cele mai sărace din Europa, iar tânăra generație are posibilități foarte reduse din punctul de vedere al muncii și este de asemenea o sursă de criminalitate organizată în această țară. Iată de ce trebuie să ajutăm autoritățile din Kosovo și, pe de altă parte, guvernul kosovar ar trebui să facă progrese în ceea ce privește agenda europeană. Iată de ce dorim să salutăm liberalizarea vizelor care a fost anunțată astăzi și este important ca fără nicio întârziere să ne asigurăm că oamenii săraci și în special tânăra generație să poată călători în mod liber. Pentru că um, aceasta nu face decât să creeze nesiguranță la frontiere și motive în plus pentru criminalitate organizată și pentru imigrație ilegală sau chiar trafic. Din acest motiv sper ca Kosovoul să facă un pas înainte în acest sens anul acesta. Sunt de acord și cu îngrijorarea menționată de doamna Lunecek referitoare la numărul scăzut al femeilor în guvern. Cred că aceasta nu este un semnal prea bun pentru o societate modernă și democratică și sper ca situația să se schimbe în ceea ce privește egalitatea de gen. Un ultim comentariu. Aș spune că salut spiritul dumneavoastră deschis uh, și faptul că cinci state membre au recunoscut statutul independent al Kosovo. Este important să susținem dialogul și uh, normalizarea relațiilor între Serbia și Kosovo și sper că la uh, întâlnirea ministerială de aici de la Bruxelles să susținem acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Lunacek, reprezentantul Comisiei la microfon și noi suntem de acord în ceea ce privește perspectiva europeană a Kosovoului și rezoluția aceasta include foarte bine progresele făcute de Kosovo în 2014 în ceea ce privește acordul de asociere și stabilitate, statul de drept, liberalizarea vizelor și dialogul în acest scop și ancheta uh, specială făcută. Rezoluția susține reformele actuale în această țară și cred că situația economică și financiară a fost uh, foarte bine prezentată în cadrul acestei dezbateri. S-au subliniat și punctele de îngrijorare ale Parlamentului care sunt împărtășite de Comisie în ceea ce privește drepturile fundamentale, statul de drept și, în special, stabilirea unui registru uh, foarte clar în lupta împotriva corupției. Aș spune un singur cuvânt în plus, domnule președinte, în legătură cu negocierile care au fost încheiate cu succes în iulie anul trecut pentru acordul de stabilitate și asociere. Textul a fost tradus și finalizat și propunerea de semnătură din partea Comisiei va veni în următoarele luni. Sper că această semnare a acordului să se facă rapid pentru a ne întoarce aici la Parlamentul European pentru avizul conform în vederea încheierii acestui acord. Odată încheiat, acordul va intra în vigoare și nu e nevoie nici de uh, intrarea în vigoare a sa, nici de ratificarea de către statele membre. Noi susținem în continuare Kosovo-ul cu aceeași intensitate ca și până acum. Vă mulțumesc! Ok, thank you. Doamna Lunacek, vă rog. Mulțumesc. E greu să vă auzim, domnule președinte, fără microfon, dar am înțeles că ați spus numele meu, așa că vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și reprezentanților care au uh, luat cuvântul pentru susținerea dumneavoastră, o susținere destul de largă. Bineînțeles, nu toată lumea este de acord, dar aceasta este democrația în Parlamentul European. Aș vrea să mă refer la domnul Pereira. Atunci când ați vorbit dumneavoastră, am avut impresia că nu erați în calitate de coordonator al PP-ului, care susține uh, Uh, recunoașterea tuturor acestor state, ci mai degrabă punctul de vedere personal al dumneavoastră, dar oricum îl pot accepta ca atare. Dumneavoastră spuneți că nu sunteți de acord cu legătura puternică între normalizarea relațiilor între Serbia și Kosovo și recunoașterea acestui stat. Din punctul meu de vedere, dacă toate statele membre ar fi recunoscut statutul de independență al Kosovo, aceasta ar fi ajutat la normalizarea relațiilor, pentru că Serbia are ocazia de fiecare dată să spună da, dar iată, nu toate statele membre au recunoscut această independență, deci cred că există o legătură foarte clară și o mențin ca atare. Dumneavoastră ați menționat uh, de mai multe ori faptul că Urlexul a trebuit să fie implicat, să fie mai proactiv și aș vrea să vă reamintesc că săptămâna trecută s-au făcut progrese pentru că procurorul, după 2 ani de anchetă, a reușit să prezinte primul raport și primele capete de acuzare pentru corupție în ceea ce privește procesul de privatizare a companiilor din domeniul energiei. Deci, iată, există progrese și în acest domeniu și cu toate acestea sunt de acord că ar fi trebuit să facă mai multe în trecut, dar vreau să afirm aici cu tărie că Eurlexul de când există a lucrat bine, dar, bineînțeles, există și probleme față de așteptările pe care le aveau unii uh, în Kosovo. Vreau să mulțumesc doamnei Vautman, care uh, urmează rolul doamnei Animineț aici la Parlament. Vreau să o salut pentru că este nou aici uh, la Parlament. Nu, nu vreau să răspund tuturor colegilor, doar uh, câteva comentarii importante pentru mine. Este important, într-adevăr, să facem investiții în politica de vecinătate și în cea din domeniul energiei. Același lucru vreau să-l spun și față de comentariile făcute de, făcute de domnul Casteldo. Și din câte știu eu, legea pentru luptătorii străini a fost deja adoptată, din câte am înțeles, dar trebuie să verific, dar în ceea ce privește controlul la frontiere, într-adevăr, ne-ar fi ajutat dacă Serbia ar fi recunoscut Kosovoul, pentru că acolo există o frontieră nerecunoscută la nivel internațional, deci și asta ar fi ajutat la lupta împotriva terorismului. Toată lumea știe foarte bine care sunt criticile mele față de Kosovo și față de ce face guvernul kosovar, care se bazează pe punctul meu de vedere că trebuie recunoscută pe deplin Republica Kosovo ca un prieten și nu ca un dușman sau ca o țară care nu este recunoscută așa cum au arătat câțiva colegi de-ai mei. Un comentariu pentru colegul din Croația. Dumneavoastră spuneați sau cel puțin aceasta era traducerea în engleză, că nu există egalitate de gen în Kosovo. Nu asta am spus eu, nu. În Kosovo există o lege a alegerilor, astfel încât 30% din uh, membrii Parlamentului să fie femei și există și alte aspecte. Însă critica mea era față de guvern, care nu a numit mai multe posturi de femei, pentru că există femei uh, de calitate, femei, personalități importante care ar fi putut fi miniștri buni. Deci critica se adresa în primul rând guvernului. Domnul Pache, vă mulțumesc uh, pentru cuvintele dumneavoastră. Sper să se facă progrese și pe viitor. Și acum vreau să vă adresez o invitație tuturor raportorilor din umbră să prezentați amendamente, să negociem în continuare și sper să ajung la un raport cât mai bun cu putință după ce acesta va fi îmbunătățit cu amendamentele dumneavoastră și după 27 ianuarie la prânz, când este termenul de prezentare al amendamentelor, așa cum spunea domnul McAllister. Mulțumesc! Trecem acum la punctul 9 de pe ordine de zi pe scurt, uh, am mai prezentat documentul de lucru. Acest raport anual, după părerea mea, de fapt, nu trebuie să fie făcut ca un raport general, ci uh, ar trebui să se refere la uh, anumite subiecte. Și de aceea, uh, când pregătiți amendamentele, vă rog să țineți cont de acest lucru. Știu că foarte mulți ambasadori uh, s-au uh, apucat să-i caute pe anumiți colegi ca să introducă un amendament sau altul. E un pic cam mult uh, sârg, cred eu, și uh, nu, acesta este obiectivul raportului. Trebuie să avem grijă ce dorim să exprimăm în raport și trebuie să încercăm să uh, transmitem anumite mesaje generale legate de raportul în alte reprezentante și uh, vicepreședinte. Am avut o discuție cu unele parlamente naționale unele ne-au făcut propuneri de rapoarte de care am ținut cont parțial și le-aș fi recunoscător tuturor dacă ne-ar transmite cât mai rapid propunerile. Acum nu avem prea mult timp la dispoziție, deci sunt dispus să discutăm și în 26 mai mult Nu am discutat cu secretariatul, cred că atunci este și termenul de depunere a amendamentelor și sper acum ca secretariatul să nu se supere. Până atunci, oricum, colegii au posibilitatea de a depune amendamente. Raportul începe cu o scurtă prezentare a uh, situației generale, geopolitice și de securitate de astăzi. Eu am încercat să creez patru priorități aici. În primul rând, este vorba de consolidarea capacității noastre de a acționa eficient uh, și uh, la modul colaborativ pe scena internațională, scop pentru care trebuie să ne ameliorăm metodele de lucru interne și structura instituțională. E foarte important să utilizăm uh, la maximum posibilitățile oferite de tratatul de la Lisabona, ceea ce nu am făcut până acum. Politicile interne și politicile externe, uh, politicile externe și cele interne, de fapt, au o dimensiune externă tot mai mare și e foarte important să ținem cont de acest lucru, inclusiv în uh, ceea ce privește instrumentele financiare, pentru că am avut anumite probleme legate de anumite instrumente și cred că acestea ar trebui să devină mai ușor de folosit și mai flexibile. Discutăm și chestiunea colaborării în sectorul um, apărării. Vom ține cont și de summitul actual și vor mai exista uh, și uh, completări, unele primite și de la subcomisia sede. În al doilea rând, mi se pare important să spunem uh, că trebuie respectată ordinea juridică a Uniunii Europene. Aici este vorba de parteneriatul estic, de uh, principiul suveranității, principiul integrității teritoriale, chestiuni legate de drepturile omului și de drepturile fundamentale care trebuie susținute prin finanțare și susținere politică. Al treilea subiect principal se referă la evoluțiile din vecinătatea noastră sudică, stabilitatea și siguranța din această zonă și sistemele uh, economice și politice care trebuie uh, să devină cât mai solide și noi trebuie să ne aducem o contribuție la încheierea conflictelor armate în ce mod, printr-o colaborare internațională cât mai importantă, dar și printr-o colaborare regională. Așa putem să atingem acest obiectiv. Și ultimul aspect este legat de situația uh, dreptului internațional și uh, colaborarea între noi și ONU, colaborarea cu parteneri ca SUA și NATO. Sunt chestiuni foarte importante care necesită colaborarea și trebuie să ținem cont și de colaborarea cu China și cu Rusia și în relația cu aceste state trebuie să punem accentul pe drepturile omului neapărat și să arătăm că suntem gata să găsim uh, soluții și să purtăm uh, discuții cu aceste state pentru a ajunge la o pace și securitate globală. Sper că uh, un astfel de text va putea fi adoptat Vom avea, sigur, o discuție legată de conținut, sper să ducă la o ameliorare a raportului și în cadrul discuției să găsim noi formulări. Vă mulțumesc pentru atenție. Lözing. Doamna Lözing, vă mulțumesc. Ca la multe alte rapoarte, pot și aici să spun că uh, în uh, legătură cu anumite domenii am o atitudine ambivalentă. După părerea mea, unele aspecte pot fi considerate pozitive, cum ar fi faptul că raportorul cere o reformare a politicii de migrație a Uniunii Europene și, de asemenea, cere și rezolvarea cauzelor care provoacă migrația. Raportorul cere uh, să se pună capăt conflictelor armate și cere tuturor actorilor implicați, inclusiv Rusia, China și Iran, să își aducă contribuția la modul pozitiv. Așadar, sunt multe domenii care mi se par bune. În ceea ce privește înrăutățirea uh, situației uh, în domeniul politicii de securitate a Uniunii Europene, Aici, sigur că se pune problema cauză-efect, ca întotdeauna. În raport se menționează că Uniunea Europeană nu își folosește la maximum posibilitățile. Cred că, de fapt, Uniunea Europeană are multe posibilități și a și folosit multe dintre ele, însă nu sunt convinsă că acestea au și avut efectul dorit. De multe ori rezultatul este mai mult negativ decât pozitiv. Se menționează aici ca potențial politica comercială, ca uh, potențial uh, pozitiv. De exemplu, se vorbește despre parteneriatul sudic și influența asupra economiei din uh, um, țările din parteneriatul sudic, însă această influență a fost una negativă. Uh, balanța comercială este negativă pentru aceste țări, deci uh, situația s-a agravat la capitolul economic, politic și de securitate. Există, uh, deci, soluții politice uh, din gama de instrumente a Uniunii Europene care nu dau rezultatele dorite. Aici, deci, uh, nu suntem deloc de acord și nu suntem de acord nici în legătură cu următorul lucru. Vorbiți despre o subordonare în mai multe domenii, cum ar fi politica comercială, politica de dezvoltare și politica de securitate și aici uh, suntem în dezacord. Aș vrea să mă refer la un alt aspect, la un aspect concret. Este vorba de uh, cererea de simplificare a administrației uh, în ceea ce privește delegațiile, de exemplu. Da, am să mă opresc imediat, înțeleg că nu mai am timp. Mi se pare că ar fi o mare problemă aici uh, legată de controlul bugetar și legislația bugetară oferă, parla oferă Parlamentului elemente importante de acțiune și, uh, deci, uh, trebuie sigur ca SAE să fie considerată o organizație sui generis, însă mi se pare că are deficiențe la aceste capitole cum ar fi controlul bugetar pe care l-am menționat. În orice caz, vom avea ocazia să mai discutăm. Uh, eu aș dori să facem mai multe presiuni asupra Turciei, după cum am spus și săptămâna trecută. Um, se menționează prea puțin acest subiect în raport și uh, cred că noi vom depune un raport minoritar ca alternativă la acesta. Mulțumesc! În ceea ce privește fondurile, depindem foarte mult și de comisie, nu numai SEA e ultimul cuvânt. Domnul Cucan. Thank you, Mr. Chen. Two very short remarks. Mulțumesc. Două comentarii foarte subcinte. Raportul este unul bun și în urma apelului dumneavoastră cred că ar trebui să fie modificat astfel încât să ajungem la un document esențial. Aș vrea să vă spun că susțin pe deplin filozofia acestui raport pe care ne-ați explicat-o și că n-ar trebui să intrăm în detalii în legătură cu atât de multe țări, pentru că este un document de natură generală care va ajuta pentru a trage concluziile și pentru a stabili principiile importante în politica externă pentru a face față acestor chestiuni esențiale. Cred de aceea că ar trebui să îl menținem așa cum este acum. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Domnul Boștinaru, vă mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu contribuția dumneavoastră și aș sublinia încă o dată că în această strategie trebuie să se menționeze încă o dată nevoia de coordonare între afaceri externe, politica de securitate și apărare și politica în domeniul energiei, Uniunea viitoare a energiei respectiv. V-aș reaminti aici că atunci când domnul Sefcovi s-a întâlnit cu Alexei Milan de la Gazprom, dânsul a prezentat în mod explicit acest pericol și anume ca Rusia să pună în pericol aprovizionarea cu energie în Europa. Cred că a sosit momentul ca și noi să exprimăm în mod explicit această nevoie de coordonare între chestiunile europene, pentru că în ziua de astăzi energia înseamnă foarte mult pentru securitate. Mulțumesc! Domnul Iurec. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de raport este foarte important. Cel mai important uh, pentru colaborarea noastră în domeniul politicii externe este să avem obiective specifice și o strategie specifică. Și de aceea aș vrea să vă atrag atenția asupra următoarelor aspecte. în legătură cu aceste obiective, e foarte important ca printre aceste obiective să avem și securitatea în zona de sud, în vecinătatea sudică a Europei. Și ar fi bine să definim uh, faptul că acest lucru trebuie să fie un uh, obiectiv al Europei și anume să susținem independența unor foste republici sovietice. Acum 25 de ani, poate vă aduceți aminte, cred că mulți dintre dumneavoastră își aduc aminte, multe dintre statele noastre aveau pe teritoriul lor trupe sovietice Așadar, libertatea pe care o avem astăzi nu a fost de la sine înțeleasă dintotdeauna și nu trebuie să uităm acest lucru. Este o precondiție a colaborării noastre. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că în țara mea s-a discutat despre uh, Constituție și despre uh, tratatul de la Lisabona și la vremea respectivă am avut anumite dubii uh, în ceea ce privea tocmai politica de securitate și anume stabilirea de uh, obiective comune în acest domeniu. Deci, cred că este important să ne intensificăm mm, colaborarea în acest domeniu. Independența statelor noastre trebuie să fie consolidată în permanență și acest lucru trebuie spus clar în document. Și uh, tocmai pentru că avem anumite competențe comune și instituții comune în domeniul politicii externe. Vă mulțumesc! Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, radi se o jednom odmjerenom... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este un raport foarte echilibrat și mult mai puțin exigent decât raportul de implementare pentru politica externă de securitate pe care îl avem la subcomisia sede. Există însă două dimensiuni care cred că lipsesc din acest raport. În primul rând, problema terorismului care nu este deloc menționată. Și care este doar pe scurt atinsă în raportul Consiliului și a Comisiei, deși terorismul este o chestiune de actualitate. Iată, este un pericol care trebuie subliniat aici și ar trebui să vorbim încă o dată de capacitățile UE și a statelor membre de a lupta împotriva terorismului. Poate de aceea ar trebui să subliniem importanța unei mai buni coordonări și cooperări între uh, politica internă și de securitate a UE și toate celelalte organizații în acest domeniu, pentru că această coordonare internă nu a fost suficientă până acum. Nici măcar comisiile de la parlamentele naționale nu au primit informații suficiente atunci când e vorba de chestiunile de securitate. A doua dimensiune este cooperarea cu parlamentele naționale pentru că politica de securitate și de apărare este în principal de competența acestor parlamente. Iată de ce cooperarea cu ele este esențială. O modalitate de cooperare care a funcționat în ultimul timp este tocmai conferința comisiilor de politică externă și de securitate cu comisiile uh, corespunzătoare de la Parlamentul European și ar fi foarte bine dacă această dimensiune cunoscută a cooperării între Parlamentul European și Parlamentele Naționale ar fi menționată în acest raport. Mulțumesc! Thank you, Chair. Uh, we would also like to stress that this, we consider this to be a Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să spun că este un raport echilibrat și salutăm acest nou format, fără a intra în detalii pe țări sau pe regiuni, ci centându vă în special pe felul în care funcționează această strategie și menționând politica externă și de securitate. Există două comentarii pe care le-aș face. În primul rând, iată perspectiva noastră este un pic mai bună decât cea prezentată în politica PESA. Aș vrea totuși să atrag atenția asupra faptului că și vom prezenta și amendamente pe această temă referitoare la drepturile omului și toate chestiunile care au de-a face cu drepturile omului în politicile comunitare. Nu doar politica energetică sau de securitate și apărare, ci și politica de dezvoltare și comercială. Și avem propuneri concrete în acest sens. Mulțumesc! Thank you, Chairman. To my mind, uh, this report does... Domnul Carver, mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport vorbește de politici diferite pentru unele state membre despre imperialismul european și pe faptul că ar trebui să se regândească politica de apărare și politicile noastre față de Argentina. E clar că ce se întâmplă în Europa de Est ne aduce și la politica față de Rusia. S-a vorbit aici de corelație. Cum putem ajunge la corelație între astfel de chestiuni dacă percepem în continuare ostilitatea spaniolă care ajunge până atât de departe. Mulțumesc! Then we have Mr. Preda. Domnul Preda, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit pentru acest raport. Viziunea generală este susținută de grupul PPE. Aș spune că sunt de acord, așa cum uh, spunea și domnul Cucan, cu amendamentele pe care le-ați prezentat la început. Cred că ar trebui să menținem acest format și să nu intrăm în mai multe detalii. Aș insista și asupra faptului că mi se pare esențial să menținem atitudinea dumneavoastră propusă în raport pe de o parte, utilitatea acordurilor de asociere pentru țări precum Moldova și Ucraina, în vederea pregătirilor pentru uh, Uniunea Europeană și, pe de altă parte, atunci când vorbiți despre relațiile cu Statele Unite. Pentru că eu cred că este un moment important și trebuie să menținem atitudinea dumneavoastră. Dacă am intra în nuanțe care să relativizeze aceste aspecte pentru a susține anumiți colegi care consideră că angajamentul față de Statele Unite reprezintă o adevărată carte de vizită pentru ei, ar fi greșit. Avem nevoie de un parteneriat puternic cu Statele Unite și trebuie să avem succes la negocierile pentru TTIP. Well, certainly uh, the report is uh, solid. It's... Mulțumesc, domnule președinte, domnul Pașcu. Raportul este unul puternic și echilibrat. Avem aici o dezbatere de natură generală. Cred că ar trebui să ținem cont Ar fi două părți importante aici. În primul rând, să ținem cont de toate instituțiile sau organizațiile care țin de acest domeniu și aici uh, trebuie îmbunătățită funcționarea acestora, dar în același timp și poate și mai important, a, această persoană trebuie să fie un facilitator al coordonării între statele membre. Și iată, aici se poate da dovadă de o persoană cu carisma care să fie susținută, să obțină o majoritate, să vină cu o inițiativă pentru că are competența de a o face în virtutea tratatului de la Lisabona și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, cred că ar trebui să fie foarte activă și acest lucru ar trebui să se reflecte în raport. Cred că se reflectă deja, dar ar trebui să subliniem și mai mult acest punct. Domnul Milan Mon. Președinte, eu también quiero unirme a su... Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă mulțumesc, așa cum au făcut-o colegii mei pentru raportul dumneavoastră. Este un raport foarte bine structurat, ambițios și complet, deși e adevărat că nu putem include toate elementele într-un raport. Ați făcut referințe referitoare la complexitatea mediului internațional într-un moment foarte dificil, rolul înaltului reprezentant, al raportului care a fost cerut de către Consiliul European și care trebuie elaborat și cred că acest raport uh, poate fi util pentru ca dânsa să cunoască poziția noastră. E nevoie și de o mai mare coordonare între acțiunile nu doar în cadrul UE, ci și între statele membre, importanța politicii PESA și mi se par foarte potrivite alineatele referitoare la relațiile cu Statele Unite. Aș face și două comentarii foarte succinte pentru a completa acest raport. Eu aș prezenta un amendament referitor la Libia și eforturile făcute la ora actuală de către ONU și conversațiile care au loc, negocierile de la Geneva. În ceea ce privește America Latină, ar trebui să menționăm viitorul summit din iunie, UE-CELAC, care este esențial pentru întărirea legăturilor noastre. În ceea ce privește terorismul la alineatul 35, se fac uh, Uh, referințe foarte clare la statul islamic și uh, alte probleme islamiste, lupta împotriva schimbării climatice, cred că ar trebui inclusă și ea și încă o dată, domnule președinte, vă felicit pentru raportul dumneavoastră. Mulțumesc! de climate change. Da, spuneam la sfârșit că dincolo de Uh, neproliferare și uh, schimbarea climatică, ar trebui să facem o referință și la terorism, deci să nu restrângem terorismul doar la ce se spune la aliniatul 35 uh, în legătură cu extremismul jihadist și statul islamic. Chairman, <clears throat> indeed, in recent years we have Domnul Ostreviciu, mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani ne-am concentrat atenția asupra nevoii de a avea o politică energetică comună. Cu toții trebuie să ne implicăm, nu doar la nivel teoretic, ci și la nivel de decizii practice. S-au uh, realizat multe și s-a spus că trebuie să se menționeze realizările, dar și provocările cu care ne confruntăm încă. Domnule președinte, aș dori să mă uh, concentrez însă asupra greșite informări și asupra propagandei. Joia trecută am aprobat o rezoluție privind situația din Ucraina și, printre rânduri, s-a făcut apel la adresa comisarului Han să producă un, ceva, un document în următoarele două luni. Cred că a venit vremea și în rezoluția noastră cred că trebuie să exprimăm nevoia de a avea o politică de informare reciprocă mai eficientă. Vom transmite propunerile noastre la proiectul nostru de document uh, foarte bun uh, și sper că veți fi de acord să adăugați o formulare în legătură cu acest schimb de informații care de securitate. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Leo Marie și eu aș dori să vă felicit pentru modul în care ați abordat acest raport, dincolo de, de cele câteva amendamente pe care le voi depune aș dori să insist asupra patru aspecte. 1. Lupta împotriva terorismului. Cred că amenințarea nu Eh, este doar în Orientul Mijlociu și în țările din Maghreb, ci și în Europa, în primul rând în Europa și trebuie să spunem foarte clar acest lucru. Și de altfel și în eh, Africa, restul Africii, în afara Maghrebului. Și rolul politicii Europene de Apărare este esențială în lupta împotriva traficului de droguri, de arme și care nu fac decât să înconsolideze rețelele teroriste. În al treilea rând, cred că trebuie să sublinieze mai clar legătura între apărarea europeană și NATO. Apărarea europeană este uh, un pilon esențial al NATO și este de, NATO este deci un element important care ne poate proteja, dar avem și noi ob, uh, obligația de a proteja alte țări din NATO. În fine, un ultim element. Cred că este indispensabil să subliniem, așa cum a făcut-o și, în altă doamnă, și doamna înalt reprezentant, că trebuie să se consolideze mijloacele um, alocate apărării în toate statele europene și nu doar să se asigure coordonarea acestora. Mulțumesc! Domnul Caras, mulțumesc, domnule președinte, și eu susțin acest proiect de raport în legătură cu conținutul nu am nicio observație, dar structura mi-ar plăcea să fie puțin modificată uh, și anume să trecem de la general la uh, particular. Aș dori să se pună mai mult accentul pe cooperare, e vorba cooperare la nivel mondial pentru menținerea păcii, de la 37 la 41 sunt alineatele vizate și uh, aș dori să restructurăm uh, cele două puncte legate de parteneriatul sudic și uh, în textul în germană se vorbește despre o consolidare a sistemului uh, judiciar al Uniunii Europene. Mi se pare că este ceva care ne induce în eroare, pentru că vorbim de parteneriatul estic și de Rusia. Și cred că ar trebui să avem un capitol care să se referă doar la uh, situația parteneriatului sudic, cum și este între punctele 26 și 36 și cred că ar trebui să avem și un capitol dedicat uh, parteneriatului estic de la 25 la 28, deci cred că trebuie să existe un echilibru între subcapitolele care se referă la uh, parteneriatul estic și uh, cel sudic. Punctele referitoare la Rusia sunt cele de la 28 la 31. Și iarăși e foarte important și aspectul uh, perspectivelor de aderare. Punctul 23. Cred că și acest punct ar trebui să fie bine subliniat ca să ne dăm seama că trecem de la general la particular în aceste cazuri. Mulțumesc, domnule Galer, mulțumesc pentru că m-a ajutat să compun acest raport, dar cred că trebuie să vă explic și eu ce logică am urmărit. Doamna Gabriela, aveți cuvântul. Felicit. Mulțumesc, domnule președinte, deci și eu să vă mulțumesc, să vă felicit pentru um, ceea ce ați scris în proiectul dumneavoastră de raport, care mi se pare just și precis. Ați abordat anumite aspecte um, legate de relația instituțională. Spuneți că reprezentanții speciali trebuie să fie mai bine integrați Serviciului European de Acțiune Externă, dar eu aș adăuga și faptul că activitatea lor trebuie să fie mai vizibilă. Este esențial ca reprezentanții speciali regionali sau pe teme transversale să fie um, um, să aibă mai multă vizibilitate în ceea ce privește activitatea sa și să aibă o legătură mai directă cu doamna înalt reprezentant. În ceea ce privește extinderea procedurii accelerate de deblocare de fonduri, care este disponibilă astăzi pentru crizele umanitare, extinderea sa la gestionarea crizelor este logică, având în vedere faptul că numeroase crize umanitare pe care le observăm în vecinătatea noastră sunt rezultatul unor crize politice. Și două alte aspecte. În primul rând, așa cum au spus și alți colegi, aș dori să se regăsească mai mult, să se acorde mai mult loc în raport luptei împotriva terorismului și împotriva radicalizării religioase. Uh, Cred într-adevăr că trebuie să ne consolidăm parteneriatul cu țările din vecinătatea sudică, dar amploarea crizelor din zonă ne arată că trebuie să facem mai mult. Să mergem dincolo de aceste relații de parteneriat și cred că e nevoie de o cooperare strânsă a Uniunii cu organizații regionale și subregionale, cum ar fi Uniunea Africană, Liga Arabă sau Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest. Este necesară și astăzi trebuie să avem o strategie comună de luptă împotriva terorismului cu aceste organizații pe măsura fenomenului. Și ceea ce privește lupta împotriva radicalizării religioase, trebuie um, să avem mai mult dialog cu parteneri cum ar fi Marocul, care au luat deja măsuri uh, și aplică bune, bune practici care, pe care le putem uh, integra și noi în planul nostru intern. Și aș insista mai mult asupra coerenței între politicile interne și cele externe. Mi se pare oportun să includem în acest raport și ceva despre uh, elaborarea unei adevărate diplomații a imigrației, pentru că imigrația um, preocupă atât statele terțe cât și pe noi, cetățeni europeni, și cred că includerea politicii de imigrație în uh, cadrul politicii externe ne-ar permite să abordăm mai eficient cauzele imigrației ilegale și astfel cetățenii europeni uh, să poată profita de migrația legală. Deci, haideți să avem curajul să vorbim de o adevărată democrație a migrației în cooperare cu statele terțe, state de origine sau de tranzit și astfel vom putea răspunde mai bine acestor provocări care sunt astăzi globale. Mulțumesc! Thanks, I, I did indicate earlier. Um, and our... Domnul Howitt, pe scurt, Așa cum a spus și colegul meu, domnul Pașcu, textul este foarte bun și foarte ferm. Mulțumesc uh, domnului președinte pentru că l-a pregătit și ni l-a prezentat. Rolul important al apărării uh, este evident, de asemenea și importanța unei cooperări structurate rolul, uh, sprijinul pentru abordarea multilaterală pe bază de reguli, uh, dar și relațiile privilegiate cu Moldova, Georgia și Ucraina și nevoia de a avea un dialog pozitiv cu Rusia este de asemenea bine exprimată. Dar uh, sper că suntem de acord și în legătură cu rolul actorilor regionali, care este foarte bine exprimat. Nu sunt sigur însă că aliniatul 11 în legătură cu uh, reformele în serviciul uh, de acțiune externă um, este bine formulat, însă sunt de acord cu aliniatul 12 cred că prea puțină, puțin dintre reprezentanții din delegații fac parte uh, cu adevărat din serviciul de acțiune externă și prea mulți aparțin încă de comisie. Alte aliniate care ar putea merita modificate ar putea fi cel în legătură cu combinarea resurselor, din păcate poate fi interpretat greșit, așa cum au spus deja alți colegi deși înțeleg obiectivul acestui aliniat. Cred că dimensiunea parlamentară trebuie să fie foarte clară în ceea ce privește uh, evaluarea strategică în uh, politica uh, comună de securitate și apărare Eh, de asemenea, e important să se vorbească despre efectele pozitive ale migrației legale. În ceea ce privește securitatea energetică, cred că e nevoie de eh, o schimbare a abordării diplomatice în legătură cu acest subiect. În liniatul 23, cred că ar trebui să spună nu doar Balcanii Occidentali, ci și ci Balcanii Occidentali și Turcia. Pe de altă parte, nu cred că relațiile transatlantice trebuie definite doar de TTIP. Și secțiunea privind o abordare globală bazată pe reguli, cred că trebuie să includă un aliniat legat de drepturile omului. Dar, în general, textul este foarte constructiv și vom reacționa cu siguranță în mod pozitiv la acesta și vom colabora în mod constructiv. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Într-adevăr, în ultimele zile se pune tot mai mult problema combaterii terorismului. Este important să nu neglijăm acest aspect. Va trebui să menționăm cât mai uh, bine punctat acest subiect în text și aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră. În ceea ce privește apărarea, politică europeană de apărare, cred că comisia noastră, subcomisia specializată va pregăti un alt raport, dar oricum aștept propunerile de amendamente din partea dumneavoastră și sunt convins că vom uh, reuși să găsim o soluție pentru a uh, introduce în text pozițiile necesare. De exemplu, ce ați spus dumneavoastră, doamna Liomarie, Marie, consolidarea utilizării posibilităților de politică în ceea ce privește combaterea contrabandei și a traficului de arme. Da, într-adevăr, este un subiect foarte important și v-aș fi recunoscător dacă uh, ați uh, depune cât mai rapid amendamentele, să nu așteptați până în ultima clipă, pentru că astfel pot și eu foarte repede să fac propuneri de compromis sau să discut cu dumneavoastră dacă este cazul. Vă mulțumesc! Ich glaube, wir brauchen dann die Debatte am 26. Cred că în 26, de fapt, nu vom mai avea nevoie de o dezbatere neapărat, dar acesta este termenul de depunere a amendamentelor în orice caz. Iar acum vreau să vă spun că domnul ministru este deja aici și că această reuniune va fi în camera. Only the second. Ba, numai a doua parte este în camera. Reprezentantul ambasadei ruse trebuie să plece la partea a doua, spune domnul președinte. Do no joke. Ba, nu glumesc. In camera. Am avut uh, o reuniune în, în camera cu doamna Mogherini înainte de Crăciun și în mijlocul celor de la Serviciul de Acțiune Externă se afla un, ambas- un uh, angajat al ambasadei ruse. Nu e o glumă. That's, that's a sense of humor. I liked it. Not so much. Mi-a plăcut. Ei, nu, nu, nu prea mi-a plăcut. Liebe Freunde, wir haben Dragi prieteni, avem acum raportul președinției Consiliului. Discutăm în primul rând despre politica de vecinătate și în al doilea rând despre raportul uh, pentru doamna Mogherini în numele Consiliului și partea a doua va fi discutată în camera. Domnule ministru, aveți cuvântul. Sandra este fanul dumneavoastră. Please, the floor is yours. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur mult că mă aflu astăzi aici la întâlnirea cu Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European și sper că vom coopera cât mai strâns de-a lungul președinției noastre, pentru că rolul Parlamentului European în politica externă a UE este foarte important pentru noi. Domnule președinte, stimați deputați, mă bucur că mă aflu astăzi aici pentru a discuta prioritățile președinției letone. Vă voi vorbi despre Europa angajată în politica externă pentru noi, dincolo de politica uh, competitivă și Europa digitală, se află și Europa angajată. Și am discutat deja cu doamna Mogherini cu ambițiile globale ale Uniunii Europene. Voi vorbi despre extindere uh, care este un subiect foarte important în cadrul politicii externe a Uniunii Europene și pe care o sprijin foarte mult. Țara mea a intrat în Uniunea Europeană acum ceva mai mult de 10 ani și acum, o decadă mai târziu, nimeni nu mai pune în întrebări avantajele calității de membru al Uniunii Europene, de aceea Letonia este pentru deschidere în politica de extindere și politica de vecinătate. Dar înainte de a vorbi despre extindere, voi vorbi despre un alt subiect, mai puțin pozitiv, unul care uh, acționează împotriva spiritului de deschidere al Uniunii Europene, pentru că întâlnirea noastră de astăzi are loc într-un cadru internațional foarte dificil. Atacurile de la Paris au fost acte de violență, de barbarie și uciderea brutală a unor persoane nevinovate uh, a fost însoțită de un asalt la adresa, la un atac, de un atac la adresa liberei exprimări. Nu a fost doar un atac la Paris, ci um, a avut consecințe în întreaga, pe întregul continent, pentru că e vorba de valorile noastre, uh, de liberă exprimare, uh, drepturile omului și democrație. Marșurile de la Paris și întreaga Uniune Europeană și participarea liderilor din întreaga lume au arătat că cetățenii uh, doresc să lupte împotriva uh, extremismului și împotriva violenței și sper că același spirit uh, va rămâne viu în instituțiile europene. Trebuie să facem multe eforturi pentru a lupta împotriva terorismului în societățile noastre și autoritățile belgiene săptămâna trecută au acționat pentru a preveni um, un atac terorist. Este important să subliniem faptul că securitatea externă și uh, serviciile de, de informații sunt uh, de resortul statelor membre. Însă, coordonarea uh, și cooperarea în aceste domenii este esențială, folosindu-se uh, instrumentele existente și coordonarea strategiilor privind uh, um, luptătorii în statul islamic. Trebuie de asemenea să facem progrese în ceea ce privește dosarele PNR privind datele pasagerilor. Trebuie să avem mai multe contacte cu statele uh, de origine și de tranzit și să colaborăm mai mult cu uh, comunitățile musulmane din Europa. Trebuie de asemenea să cooperăm cu aliații noștri internaționali, Statele Unite, Canada și Australia, uh, mai mult și să dăm mai multă importanță um, luptei împotriva terorismului în general în relații externe ale Uniunii Europene. Um, și se vor face noi propuneri uh, în domeniul luptei împotriva terorismului la nivel european. În legătură cu extinderea, um, este foarte importantă pentru o Europa angajată și deci în cadrul programului președinției noastre. În următoarele șase luni sper că vom putea avansa negocierile acolo unde este posibil, nu va fi ușor însă. Recunoaștem faptul că sensibilitățile sunt mari în multe state membre și provocările sunt de asemenea uh, importante. Dar extinderea a fost cea mai eficientă politică externă a Uniunii Europene de asemenea. Permite Uh, creșterea securității și uh, în vecinătatea noastră și ne permite Uniunii Europene uh, să aibă un rol mai pregnant pe scena mondială. În statele candidate sunt încurajate um, reformele economice și în societatea în general. Extinderea promovează valorile și standardele Uniunii dincolo de granițele noastre și, pe măsură ce noi țări aderă la Uniunea Europeană, mai multe țări aspiră la rolul de membru al Uniunii Europene și condiționalitatea este foarte importantă. Țările sunt evaluate individual, cele care uh, obțin rezultate mai bune, progresează mai rapid, uh, uh cele care respectă criteriile de la Copenhaga sunt recompensate. Însă, ă, într-adevăr, standardele sunt ridicate, dar abordarea este corectă. Dorim să ne extindem ă, valorile, dar statele candidate trebuie să ă, dea dovadă de anumite consecvențe. Noi trebuie să recompensăm progresele. Dorim să facem progrese în negocierile cu Serbia și Sperăm că primele capitole vor fi deschise în timpul președinției noastre, dar asta depinde de voința politică de la Belgrad și de progrese tangibile făcute privind statul de drept și punerea în aplicare a acordurilor din uh, dialogul la nivel înalt cu Priștina. De asemenea, trebuie să se facă progrese și în uh, acordul de stabilizare și asociere cu Kosovo. Sperăm că vom putea continua uh, negocierile de aderare cu Montenegro, că vom deschide noi capitole și ne bucurăm de angajamentul uh, Montenegrului spre integrarea europeană și progresele făcute deja în ceea ce privește reforma statului de drept uh, și um, în domeniul uh, drepturilor fundamentale. Dorim să continuăm și negocierile cu Ankara pentru că Turcia este un partener strategic. Avem, uh, ne confruntăm cu provocări comune, dar contextul politic actual este nefavorabil. Dar considerăm că totuși negocierile de aderare sunt cel mai bun cadru de a promova relațiile dintre UE și Turcia și de a încuraja reformele dar Turcia trebuie să demonstreze în continuare că dorește să promoveze valorile europene. Nu a existat uh, unanimitate în legătură cu uh, negocierile de aderare cu fosta Republică Iugoslava Macedoniei uh, și decizia a fost amânată pentru 2015. Un semnal pozitiv din partea UE ar încuraja atât fosta Republică Iugoslava Macedoniei, ci uh, și regiunea în general. Dar este vital ca fosta Republica Sostava a Macedoniei este dovadă de voință politică și continuă să aplice reforme. Și um, conferia de statut de țară candidată a Albaniei a fost meritat, pentru că această țară a făcut uh, eforturi mari. Ne bucurăm de aceste progrese, dar uh, țara va trebui să facă noi uh, eforturi uh, pentru a se deschide negocierile de aderare. și sperăm că și în Bosnia-Herzegovina se vor face reforme rapide și concrete, dar sunt realist în legătură cu obstacolele încă existente, dar sperăm că vom putea face progrese cu țările candidate și că vom putea astfel consolida um, procesul de stabilizare a Balcanilor Occidentali. Un alt subiect important pentru Comisia, pentru Comisia dumneavoastră este relația cu Elveția. Trebuie să continue discuții la nivel uh, interinstituțional. Respectăm rezultatul referendumului din Elveția, dar nu trebuie să uităm că libera circulație a persoanelor este un element fundamental al uh, politicii europene, dar Uniunea Europeană este gata să discute cu Elveția chestiuni legate de funcționarea acordului. Stimați eu, deputați, extinderea este doar una dintre prioritățile noastre. Dorim să ca Uniunea Europeană să se implice și în alte domenii, cum ar fi promovarea păcii și stabilității în regiune, în Ucraina, în Libia sau Siria. Vom sprijini evaluarea uh, politicii europene de vecinătate și vom continua să lucrăm la acte legislative privind imigrația precum și vom sprijini uh, strategia în relație cu Asia Centrală. Dorim să facem progrese în negocierea acordurilor uh, cu Canada, Japonia sau Statele Unite. Mi-a făcut mare plăcere să mă adresez dumneavoastră în această dupămasă și aștept uh, acum cu nerăbdare observațiile și întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru a ne prezenta prioritățile președinției letone. Această prezentare se înscrie în continuitatea prezentării primului ministru țării dumneavoastră în plenarea Parlamentului săptămâna trecută. Vă felicit pentru obiectivele dumneavoastră ambițioase și vă încurajez să urmăriți realizarea lor. Bineînțeles, atacurile teroriste pe care, despre care ați vorbit în introducere au bulversat un pic uh, întreaga discuție în legătură cu politica externă, am o întrebare în legătură cu Bosnia-Herzegovina, pentru că sunt raportor în Parlamentul European pentru această țară. Tocmai am discutat raportul uh, privind Serbia și Kosovoul. Uh, dezbaterea privind Bosnia-Herzegovina va începe luna viitoare. Întrebarea mea este, credeți că se vor face progrese semnificative în negocierile cu această țară în timpul președinției dumneavoastră sau considerați că în primele șase luni din 2015 se va, va avea loc doar un fel de coordonare între noile autorități din această țară și Uniunea Europeană, având în vedere că inițiativa britanicilor și germanilor s-a concretizat la nivel european. Credeți că se vor reuși, ă, se vor face pași importanți înainte, înainte de sfârșitul președinției dumneavoastră? Vă mulțumesc! Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais ministra kungs, sirsnīgi sveicu jūs Eiropas Mulțumesc, spune domnul Mami Kins. Vă salut, domnule ministru. Sper că președinția noastră va fi încununată cu succes. Am o întrebare. Vinerea trecută, uh, un centru al limbilor din Letonia a spus că în Letonia a trebuit să se vorbească doar letonă. Știu că nu a fost o declarație de politică externă, dar aș dori să știu ce părere aveți dumneavoastră despre această declarație. Uh, cum uh, se înscriu uh, aceste activități politice cu uh, politica externă oficială a Letoniei, dar și a, a Uniunii Europene în general, pentru că uh, în Europa în general, minoritățile naționale au un, un loc uh, și în cadrul programelor de cu parteneriatului estic, uh, relațiile cu Armenia, cu Belarusul și așa mai departe, minoritățile sunt importante. Care este părerea dumneavoastră? Pentru că reprezentați aici țara care are președinția Uniunii Europene, deci care este atitudinea dumneavoastră față de minoritățile naționale în Europa? Thank you, Chair. Minister, welcome. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Fotiga. Domnule ministru, bine ați venit la comisia noastră și vă mult succes cu ocazia președinției dumneavoastră. Permiteți-mi să vă pun o mică, scurtă întrebare. Instituții foarte interesante își au sediul la Riga. și am ascultat recent uh, raportul uh, adunării parlamentare NATO privind relația cu Rusia și aș dori să mă mă concentrez asupra propagandei Federației Ruse împotriva Occidentului. Cum ați dori să folosiți experiența uh, acestor centre pentru a neutraliza aceste eforturi de propagandă împotriva uh, Uniunii Europene și a altor țări din Occident. Thank you, Chair. I would like to ask the... Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Van Balen. Um, Acordul de la Minsk nu a fost aplicat, deci încetarea focului nu este o realitate în estul Ucrainei. Ce vom putea face în timpul președinției dumneavoastră pentru ca acordul de la Minsk, Minsk să fie pus în aplicare? Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna Calniete. Domnule ministru, vă salut Mulțumesc și vreau să fac cele mai bune urări președinției letone, mai ales în ceea ce privește registrul uh, numelor pasagerilor uh, PNR. Sper că vom găsi un acord în legătură cu acest subiect deosebit de important. Întrebarea mea se referă la parteneriatul estic. Sunt șase state care participă la acesta și trei dintre ele au un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Alte două state au relații strânse uh, cu așa numita Uniune Vamală și există un stat, și anume Azerbaijanul, dacă pot să îl numesc, care se află într-o situație neutră, ca altfel nu pot să-i spun. Uh, ce așteptări aveți de la summitul de la Riga, în afară de găsirea de soluții practice în ceea ce privește liberalizarea vizelor și așa mai departe? Ce fel de instituții ați dori să creați și ce aveți în vedere pentru dezvoltarea ulterioară a parteneriatului estic? Ce ați dori să realizați la summitul de la Riga? Vă mulțumesc! Thank you very much, Nose. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Howitt. Domnule ministru, un reprezentant al dumneavoastră s-a întâlnit cu mine și cu reprezentanții altor grupuri ca pregătirea președinției. Vă mulțumesc că ați făcut acest lucru posibil și uh, vă mulțumesc și că ați venit astăzi aici. Susțin ce ați spus dumneavoastră în introducere în legătură cu provocările cu care ne confruntăm cu siguranță că va trebui să uh, dezbatem și să ne asigurăm că reacția noastră preventivă uh, la adresa terorismului nu pune în pericol drepturile omului. După cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să găsim un echilibru. E o provocare pentru noi toți și vă urăm mult succes în uh, tratarea lor. De asemenea, susțin ceea ce ați spus în legătură cu Rusia. Grupul meu ar dori să vadă ameliorări în relația cu Rusia este important un dialog pozitiv, dar noi nu ne-am dorit în niciun caz să trecem cu vederea sau să neglijăm încălcarea legislației internaționale. E un subiect foarte important uh, pentru dumneavoastră, pentru că avem criza din Ucraina uh, și, în plus, rușii sunt foarte implicați și în Siria. Așadar, acest subiect e foarte important pentru noi ca parteneri internaționali. Aș avea două întrebări. Sunteți aici clar în calitate de reprezentant al președinției, dar și rolul noastră național este foarte important pentru întreaga Europa. Date fiind opiniile dumneavoastră cu privire la suveranitatea teritorială, mă interesează uh, atitudinea față de unii membri din guvernul dumneavoastră, atitudinea unor membri din guvern la adresa comunității LGBT? Vă rog să ne uh, dați mai multe detalii. Apoi, în ceea ce privește schimbările făcute cu privire la uh, limba de stat folosită în Letonia, sau uh, publicat articole în presă și interviuri um, legate de folosirea limbii letone, aș vrea să știu ce părere aveți despre pluralism, dacă acesta este respectat în țara dumneavoastră, dacă sunt respectate minoritățile. Eu cred că trebuie să se transmită un mesaj puternic Rusiei, dar trebuie respectate și drepturile minorităților. Mulțumesc! Hvala Uh, Gospod minister, tu sam. Mulțumesc, spune domnul Weigel ti sem bil prvi slovenski veleposlanik. Acum câțiva ani am fost primul ambasador sloven în Letonia. Domnule ministru, am discutat astăzi despre progresele uh, făcute de statele candidate la uh, Uniunea Europeană. Eu sunt raportor permanent pentru fosta Republică Iugoslava a Macedoniei. Și uh, cred că este important uh, să spunem că această țară se numește de fapt Macedonia, țara mea de altfel a și recunoscut acest nume ca nume oficial. Ați vorbit cu scepticism despre relațiile cu Macedonia, eu nu vă pot împărtăși aici opinia, Dintre toate statele candidate, Macedonia este cea care îndeplinește cele mai multe criterii din uh, achi. Există probleme provocate de uh, acest conflict irațional cu statul vecin. În raportul meu, eu propun uh, o soluționare cât mai rapidă și uh, organizarea de negocieri cât mai rapid. De asemenea, cred că Consiliul trebuie să nu mai blocheze negocierile. Începerea negocierilor poate să reprezinte o soluție la chestiuni rămase deschise, inclusiv chestiunea numelui. Fac apel la dumneavoastră să jucați un rol activ în această problemă. Acest stat poate să aibă o influență foarte mare asupra stabilității din regiune, printre altele. A doua întrebare. În calitate de lider în politica europeană, în următoarele șase luni, Puteți uh, garanta că Uniunea Europeană folosește toate metodele disponibile pentru a sancționa statele unde nu se respectă drepturile omului și mă gândesc la Maroc, la Israel, la Turcia și la multe alte state. Vă mulțumesc! Dragi colegi, v-am spus că aveam două părți. Prima parte se referă la extindere și vă rog să vă concentrați asupra acestui subiect. Chestiunile Ucraina, Rusia um, nu prea țin de acest subiect. Și e păcat să pierdem timpul. Deci vă rog să rămâneți la subiectul extinderii. După cum a spus și domnul Rinchevici. Are cuvântul domnul Milan Mon. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, și vă urez mult succes în următorul semestru. La finele intervenției dumneavoastră ați spus că sunt foarte importante acordurile cu SUA și Canada. Acordul cu Canada este uh, încheiat dar cred că împreună cu doamna Malmström ar trebui să profitați de aceste șase luni pentru ca la uh, sfârșitul anului să fie încheiat și celălalt acord. Este poate îndrăzneț, dar cred că trebuie să se facă presiuni. Aceste șase luni vor fi importante pentru dumneavoastră, va avea loc în iunie uh, summitul summitul UE uh, America Latină, o regiune foarte importantă. Vă urez mult succes în aceste șase luni. E vorba de o perioadă foarte importantă între UE uh, și Americi, în sensul cel mai larg al termenului. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aș te Domnul Balcitis. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Doresc și eu să felicit Letonia la începutul președinției, sperăm cu toții rezultate cât mai bune. Ați vorbit despre subiectele de extindere și printre acestea ați menționat situația Turciei. Ați spus că sperați că lucrurile vor începe să se miște. Mă întreb dacă președinția letonă va fi uh, acel stat care va face progrese considerabile în domeniul extinderii și în domeniul uh, aderării Turciei la Uniunea Europeană. Thank you, Chairman. Mr. Minister. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Austrevicius. Domnule ministru, la început de președinție vă urăm uh, toate cele bune. Va fi cu siguranță o perioadă foarte plină pentru noi toți și sperăm că uh, veți uh, face o treabă cât mai bună mm, la președinție. Domnule ministru, am văzut în presă că intenționați să mergeți la Moscova pentru negocieri cu domnul Lavrov uh, pe tema Federației Ruse. Mă întreb ce mesaj veți transmite la Moscova. Cu siguranță va fi vorba despre agresiunile Rusiei din Ucraina. Chiar și astăzi am fost informați că batalioane ruse, cam 700 de persoane, au trecut uh, granița în Ucraina. V-aș ruga să comentați această situație și perspectiva dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu extinderea în Balcanii Occidentali, domnule ministru, mulțumesc pentru observațiile introductive. Înțeleg că doriți să folosiți experiența dumneavoastră din timpul negocierilor de aderare și sper că uh, veți oferi toată susținerea necesară. V-ați exprimat foarte simplu și pentru mine acesta este un semn că doriți să realizați ceva și să uh, faceți progrese. Situația actuală este una în care în următorii 5 ani nu va avea loc nicio extindere, pentru că obiectiv niciunul din statele partenere nu va fi pregătit de aderare. Dar cred că știți și dumneavoastră că e foarte necesar uh, să fim foarte precauți când folosim această terminologie. Declarația președintelui Comisiei a um, atâțat spiritele în statele partenere din Balcanii Occidentali. Așadar, uh, apreciez abordarea dumneavoastră și știu că știți că va fi greu. Va fi greu ce v-ați propus, e un proiect ambițios dar este unul care merită toată susținerea noastră. Pentru a avea succes, cred că va fi foarte important să cooperați strâns cu doamna înaltă reprezentantă Mogherini, cu SEAE și cu reprezentanțele noastre din acele state. Deci aș vrea să vă întreb care considerați noastră că sunt cele mai bune canale de comunicare pentru a obține realmente rezultate. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Spune doamna Gomes. Domnule ministru, discutăm despre căi de progres în combaterea terorismului. În acest sens, uh, aveți în vedere și faptul că sunt necesare mai multe fonduri pentru a uh, investi în securitatea umană, să avem un mod european de punere în comun a informațiilor, să investim în programe de prevenire a radicalizării tinerilor. Ați vorbit despre cum putem face o treabă mai bună în uh, state ca Irak, linia întâi uh, a terorismului. Abia m-am întors din Orientul Mijlociu și mi s-a părut că Europa nu este prezentă acolo statele membre nu își coordonează nici măcar uh, aprovizionarea cu arme a Pașmega. Nu există o coordonare între statele membre și uh, nici în domeniul asistenței umanitare cu DigiEco. Nu există o coordonare nici cu ONU, cu uh, Uh, cei responsabili de refugiați, nu, și mă refer aici și la taberele pentru yazidi și pentru creștini, nu există programe ca să fie ajutate femeile și uh, persoanele în general răpite de terorism. Nu există programe pentru a ajuta femeile yazidi care au fost transformate în sclave sexuale ale teroriștilor și toate aceste lucruri trebuie discutate în uh, martie. Și aș spune același lucru și despre Libia. Devine un sanctuar al terorismului. Unde e Europa? Aș dori și eu să vorbesc. S-a vorbit despre uh, Libia, Ucraina, teroare, toate acestea um, vor fi tratate în o altă parte a discuției noastre. Acum vorbim despre extindere. Domnul Plenković are cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru Rinchevici. Sunt președinte al delegației cu Ucraina și mă interesează cel mai mult opiniile dumneavoastră. Cum veți folosi următoarele șase luni de președinție pentru a um, angaja eforturi mai coerente ale Uniunii Europene în general uh, pentru a găsi o soluție mai durabilă pentru Donbass și, în general, pentru încălcarea uh, legislației internaționale prin anexarea Crimeei. În ceea ce privește extinderea, cred că este important uh, faptul că ați subliniat uh, perspectiva unui stat care a intrat recent în Uniunea Europeană, Sigur că este important să se mențină progresele în mandatul acestei comisii și în acest mandat parlamentar. Mulțumesc. Uh, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, spune domnul Can. Uh, domnule ministru, și eu vreau să fac toate urările de bine președinției letone. Ați menționat Turcia, ați spus că este un partener strategic. Eu aș vrea să adaug și uh, Bosnia. Vom vedea progrese legate de Bosnia și de Turcia în timpul președinției dumneavoastră. Următoarea întrebare îmi puteți răspunde acum sau mai târziu, dar vorbim despre terorismul în societatea noastră și știm cu toții că lumea în care trăim este interconectată și interdependentă. De asemenea, vedem că cresc atacurile la adresa musulmanilor. Ce aveți în vedere pentru a-i ajuta, ajuta pe aceștia? Thank you, Mr. Chairman. Domnul Boștinaru, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Înainte de toate, aș dori să urez mult succes președinției letone. Întrebările mele se leagă de extindere, pe deplin. În primul rând, multe Vești pozitive vin din Albania. Aveți în vedere posibilitatea ca dacă tendința aceasta pozitivă va continua, Albania să poată deschide unele capitole de negociere în timpul președinției letone? În primul rând. Și în al doilea rând, Islanda. Există acum două tendințe în această țară. În primul rând, coaliția de guvernare are în vedere un uh, referendum pentru a întrerupe negocierile, dar pe de altă parte Partidul Social Democrat Uh, dorește să continue negocierile. Dacă nu va avea loc un referendum și vom avea un nou guvern în acea țară, Comisia Europeană ar putea uh, să aibă în vedere continuarea negocierilor cu această țară. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu vă propun să începem sesiunea în camera și să combinăm cele două sesiuni în mod pozitiv.